Welcome back to the afternoon session. Bun ați venit la sesiunea de după amiază a Comisiei PETI, o ă, zi foarte lungă. A fost interesantă să menținem spiritul în care am lucrat în această dimineață. Mă bucur să-l văd cu noi pe vicepreședintele Parlamentului, domnul Viland. Bun venit, mă simt onorată și privilegiată să fiți în rândul nostru să trecem la petiția 0725-2011 a lui Bernard Kempen uh, în numele a șase societăți privind uh, uh, înregistrarea obligatorie la Camera de Comerț și Industrie din Germania și Austria. Dau cuvântul acum petentului nostru, petiționalul nostru, profesorul Bernard Kempen. Aveți cuvântul 5 minute. Vă rog să respectați timpul de intervenție pentru că avem o zi lungă în fața noastră. Aveți cuvântul. Domnul președinte, stimați eurodeputați, ne bucurăm mult că avem ocazia să ne adresăm dumneavoastră, să luăm cuvântul în calitate de petiționar, după ce în anul 2012 deja am avut această ocazie. Permiteți-mi să vă reamintesc că petiționarii au depus o plângere împotriva obligației de înregistrare la Camera de Comerț uh, în uh, Germania și Austria. În Germania, vreau să vă fac o precizare, în Germania există trei tipuri de camere. Odată camerele de comerț și industrie, camerele de meserii și camerele uh, pentru anumite segmente profesionale, cum ar fi camera vocațiilor. Petiționarii Uh, protestează împotriva uh, înregistrării obligatorie la camerele de comerț și industrie uh, și nu împotriva uh, obligației de a deveni membru în camere de meserii sau în camerele pentru diferite sectoare uh, profesionale. Uh, vreau să subliniez acest lucru pentru că în poziția sa scrisă din 16 martie 2012, Comisia um, pare să facă confuzie între, uh, să, să încurce aceste tipuri de camere. Obligația de înregistrare în camerele de meserii și camerele pentru uh, diferite categorii profesionale Uh, nu este, uh, nu contravine legislației europene conform jurisprudenței uh, Curții Europene de Justiție, pentru că aceste camere au um, competențe de control și de um, a acorda licențe. Dar Camera de Industrie și Comerț nu are astfel de competențe, nu are uh, Uh, prerogative care țin de uh, competențe juridice privind profesia, profesia respectivă. Um, sarcina lor este în principal aceea de a reprezenta la nivel politic interesele membrilor. Deci sunt un fel de grupuri de lobby forțate, uh, să spunem așa, și nu au sarcina de a proteja consumatorul. Jurisprudența Curții de Justiție, așadar, nu se poate extrapola nu se poate extrapola asupra camerelor de comerț și industrie. Comisia nu a înțeles acest lucru până acum și de aceea considerăm noi că ajunge la o, uh, o concluzie juridică incorrectă. Concluzia corectă ar fi următoarea. Pentru că în Germania, Camera de Comerț și Industrie nu are niciun fel de competențe care să țină de dreptul profesional, lipsește motivul în juridic întemeiat pentru uh, limitarea dreptului la um, um, dreptului la uh, stabilire și a dreptului de furnizare de servicii. Uh, și de aceea considerăm că aceste drepturi, aceste libertăți fundamentale sunt um, încălcate prin obligația de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Germania și Austria. Și, de asemenea, considerăm că se încalcă directiva privind serviciile pentru că există cazuri de prestări transfrontaliere de servicii uh, care uh, duc la în, o dublă obligație de înregistrare unul dintre petiționari, de exemplu, este în temeiul legii, uh, are activitate și în industria și și în Austria și în uh, Austria și în Germania și de aceea a fost obligat să se înregistreze la ambele camere. Petiționarii regretă faptul că, din păcate, Comisia nu răspunde în mod corect solicitării Comisiei pentru Petiții din anul 2012. Până în momentul de față, în orice caz, noi nu am primit o astfel de poziție. Petiționarii speră ca într-o poziție viitoare Comisia să nu mai uh, uh, încurce camerele de comerț și industrie cu camerele de meserii și astfel să ajungă la uh, o poziție juridică corectă. Suntem în același timp convinși că în Parlamentul European se cunosc bine distincțiile între diverse tipuri de camere și sunt recunoscute și sperăm ca această comisie să se ocupe în continuare de acest subiect și să se întrebe dacă nu e de datoria Parlamentului să îndepărteze odată și pentru totdeauna aceste bariere în calea uh, presării de servicii la nivel transfrontalier și în calea libertății de stabilire. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor Kempon, și acum dau cuvântul lui Marcus Stock de la Camera Federală de Comerț din Austria. Sper că sunteți aici. Da, v-am văzut Caraca. Bine ați venit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, membrii ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta punctul de vedere a Camerei Federale Economice din Austria. Camera Federală uh, este instituită prin lege și pe baza Constituției din Austria. De asemenea, ne bazăm pe alegeri democratice, iar sarcinile Camerei sunt de sunt în primul rând uh, ca parteneriat social, reprezentăm, reprezentăm interesele comune ale comunității de afaceri uh, din Austria. Însă, în plus, camera noastră se ocupă și de probleme de uh, guvernanță economică în interesul public. Și vreau să subliniez două elemente. În primul rând, de ce sistemul uh, austriac uh, de afiliere uh, este în conformitate cu legislația europeană și de ce această afiliere obligatorie servește interesului general. Pentru elementul juridic, suntem într totul de acord cu ceea ce s-a spus de uh, Comisia Jurii uh, a Parlamentului European și de uh, Comisia Europeană. Și pentru ca să nu repet ceea ce s-a spus până acum, vreau să mă concentrez asupra unui punct. Contrar celor spuse de uh, petiționar, directiva privind serviciile confirmă opinia uh, Comisiei și avizul Uh, Comisiei juri a Parlamentului European. Dacă citiți întreaga frază din articolul 14, alineatul 2, veți vedea că acest articol prevede dreptul de a deveni membru în peste uh, în mai mult de uh, o singură organizație profesională. Dacă citiți întregul articol, articolul spune că statele membre nu pot să interzică calitatea de membru uh, la uh, mai multe asociații profesionale. Și dacă ne gândim la acest articol, acest articol își are uh, justificarea numai dacă se bazează pe o situație în care o companie este instituită într-un stat membru cu afiliere obligatorie și dorește să se stabilească într-un alt stat membru unde este de asemenea Uh, obligatorie afilierea. Uh, când ajungem la evaluarea juridică, directiva privind serviciile confirmă afilierea obligatorie. De asemenea, dacă ne uităm uh, la furnizarea transfrontalieră de servicii pe bază temporară, Uh, se confirmă uh, acest lucru. Calitatea de membru nu este o precondiție a activităților de prestare de servicii. Deci, uh, actul care se află la baza funcționării noastre este în conformitate cu legislația europeană. Vreau să menționez trei domenii de activitate în care noi servim interesul general. În primul rând, educația și formarea profesională. Uh, Camera Federală Economică Austriacă este în centrul uh, activităților de formare și uh, um, învățământ profesional. Nu am timp să intru în detalii, însă sistemul nostru și rezultatele sale sunt confirmate de rata șomajului în rândul tinerilor, care este cea foarte scăzută în Europa Eh, la fel cu cea a eh, Germaniei. Camera noastră susține 20.000 de uh, întreprinderi uh, pe an și mai bine de 100 de oficii și uh, se uh, emit uh, certificate de origine. De asemenea, în 2014, uh, departamentul nostru uh, de comerț uh, a primit o certificare în acest sens. În fiecare an facem 46.000 de consultări, îi susținem pe antreprenori și servim în felul acesta economia. Sistemul nostru nu numai că este în conformitate cu legislația europeană, Uh, dar pe baza uh, afilierii uh, obligatorii este bazat pe solidaritate și subsidiaritate. Și cred că sistemul nostru arată că este democratic, transparent și servește economiei naționale. Vă mulțumesc că veți lua în considerare aceste elemente. V-ați expus cazul foarte clar. O să-i dau cuvântul domnului Günther Lamberts de la Camera Germană Uh, de industrie și comerț uh, ar fi trebuit să, vă, să spun și celuilalt vorbitor să se limiteze la uh, două minute. O să o fac și în cazul dumneavoastră, doamnă președinte. Nu vreau să repet uh, argumentele juridice menționate de domnul Stock, însă vreau să adaug câteva cifre și explicații în ceea ce privește camera noastră uh, Uh, sunt sunt 80 în Germania și avem uh, sarcini care ne-au fost uh, date prin lege, nu numai reprezentarea interesului general, ci avem și alte responsabilități. Pentru asta este nevoie de afiliere obligatorii și este foarte important uh, că facem supravegherea sistemului de învățământ profesional și de formare profesională. Am răspuns în felul acesta putem să justificăm uh, rata șomajului care este foarte scăzută uh, în rândul tinerilor, 7% în momentul de față, însă în comparație cu alte țări este foarte scăzută. Apoi aș dori să adaug câteva remarci în legătură cu finanțarea noastră. În primul uh, rând, ea este total transparentă, uh, are o adunare generală uh, formată din reprezentanții companiilor care hotărăsc asupra valorii cotizației. Vă rog să luat notă de faptul că o treime din aceste companii nu plătesc niciun fel de uh, cotizație pentru că sunt exceptate și cotizația este între 20 60 20 60 pe an și cota anuală este de 308 uh, euro discutăm cu acei uh, membri care au uh, plângeri și vom continua aceste discuții în Germania. Vă rog să uh, ne semnalați dacă doriți să fiți implicați în acest proces. Însă nu este o chestiune legată de legislația europeană. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Lamberts. Acum dau cuvântul doamnei Geraldine Pac de la Comisie. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia, în răspunsul său, uh, a indicat că, pe baza jurisprudenței, obligația de afiliere la camerele de comerț nu este contrară uh, dreptului comunitar. În speță, și acest lucru a fost punctat uh, de cei doi intervenienți, pe baza obligațiilor care au fost acordate prin lege camerelor de comerț în ceea ce privește organizarea profesiei. Ați uh, primit din partea Comisiei Jurii din Parlament un aviz care susține aceste evoluții. Aș dori să menționez că nu am avut noi uh, contribuții către comisia dumneavoastră pe baza informațiilor uh, transmise de petiționar în uh, iunie 2013, pentru că aceste informații nu aduceau niciun element nou, niciun argument nou pentru a susține teza expusă. Considerăm așadar că obligația de afiliere în uh, condițiile care au fost menționate de către cei doi reprezentanți ai Camerelor de Comerț din Austria și Germania, ținând cont de atribuțiile care le-au fost atribuite, nu sunt uh, contrare dreptului comunitar. În ceea ce privește chestiunea organizării Camerelor de Comerț, Comisia nu are competența de a aprecia aceste uh, modalități în baza dreptului comunitar. Uh, desigur, dacă aceste uh, organizări nu duc la o discriminare. Pe baza acestor evoluții, cred că Comisia își poate menține punctul de vedere, reamintind că în ceea ce privește interpretarea legislației Um, europene, numai cejul poate să aibă uh, ultimul cuvânt și, desigur, îl invităm pe petiționar să se adreseze, dacă o dorește, instanțelor din Germania sau să, acestea ar putea să adreseze o uh, întrebare preliminară uh, Curții Europene de Justiție. Mulțumesc. Președinta, noi vă mulțumim. Acum uh, deschidem uh, Uh, dezbaterile. Domnul Becker este primul pe lista mea. Aveți cuvântul. Stimate domnul președinte, stimați petiționari, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând vreau să fac un rezumat foarte clar în ceea ce privește situația formală în care ne aflăm. În primul rând, pornim de la premisa că această comisie pentru petiții nu este competentă să se emită uh, la nivel uh, de uh, justiție. Nu facem jurisprudență aici. Deci, noi trebuie doar să uh, transmitem cerința petiționarilor uh, comisiei și să solicităm informații. Această petiție se leagă de discuția din anul 2012, când a fost depusă petiția, uh, și nu se constată nicio încălcare a legislației europene. Comisia a atras atenția la momentul respectiv că în jurisprudența CEJ uh, se găsește datoria de uh, înregistrare obligatorie la Camera de Comerț și Industrie pe care o consideră în conformitate cu legislația europeană. La Comisia Juri, Comisia pentru Afaceri Juridice, s-a emis un aviz în care se spune că Parlamentul European nu uh, poate să găsească aici o încălcare a legislației europene. Eu personal recunosc că cerința petiționarilor este absolut legitimă și Comisia pentru Petiții a uh, monitorizat cu mare atenție această situație până în momentul de față. Însă, astăzi uh, avem, pe de o parte, de clarificat o chestiune juridică. Și, din punct de vedere juridic, ne dăm seama că ne aflăm în cazul unei situații care intră sub incidența dreptului național și nu a legislației europene și nici de, nu este de competența Comisiei pentru Petiții. Ă, eu nu am niciun fel de îndoială cu privire la faptul că uh, Uh, avizul pe care uh, petiționarii l-au uh, cerut Universității din Köln, e bine că acesta, că acest aviz nu ar fi corect și în același timp am înțeles și recunosc corectitudinea celor prezentate de reprezentanții Camerelor de Industrie și Comerț, dar noi trebuie în cele din urmă să tragem concluzia că trebuie să închidem această petiție pentru că nu suntem competenți. Vrem să transmitem avizul nostru și uh, comisiilor pentru petiții din parlamentele naționale, din Germania și din Austria, pentru a lua notă de aceasta. Și cred că ne aflăm într-o situație foarte clară din punct de vedere juridic. Mulțumesc! O därmed går ordet til Margareta Auken. Și acum are cuvântul Margaret Auken. Lidt er dansk nu. Også fordi det er sent på dagen, og jeg er træt. Uh. Mulțumesc. E destul de târziu și sunt obosită, spune vorbitoarea, deci mi-e mai ușor să vorbesc limba mea maternă, daneză. Vreau să mulțumesc uh, petiționarilor pentru prezență și tuturor celor care au uh, furnizat răspunsuri. Dar există un punct care mi-a rămas neclar ce obligații juridice au camerele de comerț din uh, Germania? Am auzit că au sarcini de educație și formare. În Austria se vorbea despre ceva despre țara de origine, n-am înțeles foarte bine lucrurile, dar decizia sau respectiv uh, avizul uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice se referea la cazul unui veterinar. E o situație foarte diferită, pentru că sunt domenii diferite cu responsabilități diferite și um, eu cred că poate că în Austria lucrurile stau uh, la fel, dar în Germania nu cred, spune vorbitoarea. În orice caz, n-am înțeles foarte bine lucrurile. De asemenea, aș vrea să știu în câte țări există această obligație de înregistrare la camerele de comerț, dacă uh, obiectivul lor primar este acela de a face lobby pentru organizațiile membre. Și dacă e adevărat acest lucru, mă întreb în câte țări există mhm. această cerință obligatorie de înregistrare, de afiliere. Aș dori să mi se răspundă la aceste întrebări. Curtea Europeană de Justiție a fost menționată aici, dar în Danemarca cerința de înregistrare într-o uniune a fost uh, uh, mult dezbătută în mass media și eu am susținut această cerință, dar la Strasburg, la Curtea pentru Drepturile Omului, am pierdut uh, acest uh, proces. Și deci dacă nu există niște obligații juridice foarte clare, dincolo de cele de educație și formare, cred că ar trebui să primim un răspuns mult mai clar din partea comisiei, nu doar să se facă trimitere la o decizie care are de face cu cazul unui veterinar. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumim. Doamna Ocan și acum are cuvântul domnul Wieland. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, cum s-a spus deja, Comisia pentru Petiții nu este o instanță juridică care să poată uh, revizui uh, și să aprofundeze în detalii uh, juridice fiecare cauză. Într-adevăr, uh, poate că uh, informațiile venind de la Comisie nu au fost suficient de clare. Dar lucrurile au fost uh, clarificate. Pentru că, din punct de vedere juridic, e clar uh, cum sau care sunt competențele și la nivel internațional și la nivel național. Și sigur că obligația de apartenență la un sindicat sau la, uh, la un sindicat este o chestiune total diferită. Sigur, libertatea este un drept fundamental al omului de a nu se alătura unei, uh, unui sindicat. Dar e vorba de o persoană fizică aici. Dacă ești o persoană juridică, atunci uh, situația se schimbă. Și așa cum a spus uh, petiționarul, există trei modele diferite de camere în Germania și Austria și sigur că um, în sectorul medicinii veterinare este unul diferit. Și de exemplu, eu uh, sunt avocat și este, acesta este un domeniu unde sunt alte reguli. În ceea ce privește camerele de comerț și industrie, situația stă în mod diferit. În Germania, toți oamenii din toate țările se uită cu mare atenție la noi pentru a vedea cum se desfășoară formarea duală. M-a rugat un reprezentant uh, dintr-o altă țară uh, să uh, îl ajut să organizeze o vizită pentru a vedea de ce noi, germanii, avem rezultate foarte bune în studiul PISA, dar avem nu avem probleme mari cu șomajul și se, problema este cât de bine îi formezi pe oameni pentru a putea desfășura activitatea, pentru a putea începe o profesie. Și camerele sunt motorul acestui sistem. Ele se ocupă de formare. Uh, și dacă statul ar trebui să impună obligația uh, de apartenență la o cameră profesioniștilor sau o cameră de meserie, atunci statul trebuie să și plătească contribuția pentru statutul de membru. În orice caz, funcționează bine modelul și în alte țări în, se încearcă introducerea acestuia. În Germania, de exemplu, um, se încearcă uh, înființarea unor uh, uh instituții, instituții asemănătoare pentru că el, modelul funcționează bine și are efecte bune asupra pieței muncii. Mulțumesc. Acum are cuvântul Peter Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să susțin cele spuse de colegul nostru, domnul Becker. Lăsând o parte părerea personală pe care o avem fiecare dintre noi, trebuie să ne limităm la competențele pe care le avem în Comisia pentru Petiții, chiar dacă uneori limitele acestea sunt greu de acceptat. E clar că noi nu putem să decidem în chestiuni uh, de natură juridică. Deci nu despre asta e vorba acum. De aceea consider că e corect să închidem această petiție și, de asemenea, consider că este corect să transmitem această petiție către comisiile pentru petiții din cele două țări astfel încât acestea să poată să discute cu uh, comisia, să uh, în momentul de față comisia a spus că nu se încalcă legislația europeană, dar sigur că la nivelul statelor naționale poate comisiile pentru petiții pot să găsească modalități de a îmbunătăți situația. Niciun sistem nu este atât de bun încât să nu poată fi îmbunătățit și poate că se poate nota acest lucru și în procesul verbal. Eu cred că uh, Asta ar trebui să facem, să transmitem petiția la nivel național. Și totuși am o întrebare suplimentară pentru comisie. Petiționarii au spus că, într-adevăr, în răspunsul său, comisia nu face distinția între tipurile diferite de camere din Germania, le aruncă pe toate în aceeași oală și întrebarea este, deci, uh, Uh, nu consideră Comisia că e important să se facă distinție între aceste trei tipuri de camere? Pentru că, așa cum petiționarul a subliniat clar uh, lucrurile când și-a exprimat dorința de a se redeschide petiția, uh, eu cred că întrebarea lui este foarte importantă, pentru că există diverse tipuri de camere care trebuie să fie tratate în mod diferit. Întrebarea mea pentru comisie este e corect ceea ce spune el sau nu este importantă această distinție? Eu consider că este o chestiune de importanță deosebită. În orice caz, mă alătur celor spuse de domnul Becker să închidem petiția, să o transmitem către, către comisiile de petiții din Parlamentele Naționale pentru ca să se poată lua decizia acolo unde de către cei care sunt în măsură să o facă. Mulțumesc, Peter. Peter. Și acum nu mai am alți vorbitori, uh, pot să închid acest punct. Aș prefera să revenim la petiționar decât dacă nu aveți ceva foarte important de spus. Bine. Am să închid lista vorbitorilor. Mă întorc foarte scurt uh, către comisie. Vi s-au adresat câteva întrebări, doamnă. Doriți să răspundeți acum sau ați prefera să nu o faceți? Atunci, revin la petiționar pentru un comentariu foarte scurt. Da, Peter, comisia preferă să nu răspundă în momentul acesta. Trebuie să accepte asta. Doamnă președinte, foarte pe scurt, știm că Comisia pentru uh, Petiții nu este un tribunal, dar știm că eurodeputații au o responsabilitate politică pentru completarea pieței interne și pentru înlăturarea tuturor obstacolelor în calea pieței interne. De aceea este important să să recunoască faptul că camerele de comerț și industrie se deosebesc uh, în mod alte tipuri de camere. Nu există niciun fel de motiv care să justifice o apartenență obligatorie a unei întreprinderi la Camera de Comerț și Industrie. Pentru că această formare duală care există și în alte state membre unde nu există neapărat obligația de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie, uh, E bine, Camera de Comerț și Industrie nu este cea care se ocupă de educație și formare, ci întreprinderile fac aceasta și, de asemenea, școlile profesionale care țin de responsabilitatea autorităților locale. Deci, noi nu vedem niciun motiv pentru care să um, considerăm că se poate uh, restrânge atât de masiv libertatea de stabilire și Um, de prestare de servicii prin obligarea întreprinderilor să devină membru al unei camere de comerț și industrie. Mulțumesc, spune președinte, și acum avem un răspuns imediat din partea comisiei care dorește să, să răspundă la întrebare. Peter, foarte, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu că nu voiam să răspund, însă, într-adevăr, Comisia s-a bazat pe jurisprudența uh, CEJ pentru camerele de meserii, pentru uh, extizându-le la camerele de comerț și industrie. Nu că nu facem o diferență între aceste două tipuri de uh, camere, ci e vorba de obligațiile juridice conferite acestor structuri juridice, indiferent de cum se numesc. Deci uh, ne-am dat avizul pe prerogativele, obligațiile serviciului public, să spunem, care sunt uh, conferite acestor camere de comerț și industrie. Din nou, aș vrea să mai spun, așa cum au făcut-o mai mulți eurodeputați, faptul că Uh, organizarea vieții economice este de competența fiecărui stat uh, membru. În unele state membre această afiliere este obligatorie, obligatorie în alte părți nu. Deci uh, există și posibilitatea unei înregistrări opționale. Comisia nu are nimic de comentat în acest sens cu condiția ca aceste organizații să permită libertatea de stabilire. Uh, Comisia nu este o instanță și ultimul cuvânt revine Curții Europene de Justiție. Mulțumesc, Margaret. Ia cuvântul nu am primit un răspuns câte alte țări, în afară de Austria și Germania, uh, au, uh, o astfel, uh, au astfel de proceduri. S-au menționat veterinarii, pentru că este foarte clar statutul acestora este asemănător în toate celelalte state membre, dar este un argument foarte slab. Cred că a merita un răspuns mai bun decât uh, cel pe care l-am primit. Deci rog Comisia să dea mai multe detalii pentru a ne informa Uh, cum stă situația în alte țări, uh, de asemenea și în legătură cu șomajul în uh, rândul uh, tinerilor. Cred că uh, trebuie să conchidem pe această speță. Vă propun să închidem această uh, petiție. Avem uh, Comisia Juri, care în avizul său este foarte uh, clară și ceea ce putem să facem, grație lui Peter, care a fost de mare ajutor, putem să închidem uh, această petiție și să transmitem toate informațiile pe care le avem Comisiei Naționale pentru Petiții din Germania și Uh, să uh, avem toată încrederea că o vor uh, gestiona așa cum trebuie, așa cum avem încredere și în felul în care va fi abordată în parlamentele naționale. Pentru mine este cea mai pro- bună propunere pe care uh, vă pot face. Putem să procedăm așa? Da, mulțumesc. Am uh, luat notă uh, de dezacordul tău, dar au fost mai multe cereri de închidere a petiției. Uh, nu o închidem fără să mai întreprindem nimic ulterior, ci, v-am spus, trimitem informația la comisiile naționale de petiții. Bun. Mergem mai departe la petiția, la un număr mare de petiții de la punctul 15 cu privire la creditul uh, ipotecar în Spania. Sunt mai mulți petiționari prezenți. Carlos Matias Blancavilla, Jose Malera Varuski și Jose Lacal Marquez. O să dau cuvântul petiționarilor uh, și în primul rând, domnului Carlos Matias. Hola, buenas tardes. Estoy en el... Bună ziua. Mă aflu la Parlament în numele platformelor afectați de ipotecă și în numele miilor de persoane care o formează, care luptă în fiecare zi pentru apărarea drepturilor uh, omului în Spania. Am venit să vorbim despre legislația locuințelor în Spania, stat membru al Uniunii Europene și uh, unde în mod sistematic se încalcă drepturile omului. Doar în ultimii șapte ani, uh, statul uh, în Spania s-au produs uh, peste 400.000 de evacuări forțate, adică în 2014 media a fost 189 de familii evacuate în fiecare zi. Astfel, deja au trecut de peste 1.300.000 de milioane de mm, credite și sunt o serie de familii care au avut o situație foarte grele. Statul spaniol, în ciuda sentinței Curții de Justiție a Uniunii Europene, are o lege în continuare anormală, care condamnă la evacuare forțată, la datorare pe viață și la excluzie, excluziune socială în uh, economia subterană. În spatele acestor cifre stau oameni mari, copii, bătrâni care suferă pentru că le sunt încălcate drepturile omului. E vorba de un uh, proces uh, foarte greu care are un impact foarte mare asupra sănătăților și asupra copilăriei copiilor. În Spania um, se fac cele mai multe um, evacuări și există cel mai mare număr de locuințe goale dar uh, parcul public de locuințe este cel mai mic, 1%. Partidul Popular lui Mariano Rajoy, care este la putere, a spus că va, va salva entitățile militare care au dispun de fonduri de miliarde fără niciun fel de compensare socială. Și în acest context a format platforma pentru cei afectați de ipoteci care în fiecare an uh, face ceea ce a trebuit să facă guvernul uh, lui Rahoi, care ne-a adus aici și ceilalți dinainte socialiști, adică încercăm să se respecte drepturile fundamentale și drepturile omului. Uh, am încercat să oprim mii de evacuări, am militat pentru datul insolutum și pentru um, achitarea și pentru um, anularea datoriilor. Nu doar că am denunțat uh, înșelătoria ipotecară și complicitatea diferitelor guverne și instituții ale statului, dar am și acționat cu diligență, așa cum am spus mai devreme, am venit cu propuneri legislative pentru a rezolva această situație de urgență. Vă povestesc despre inițiativa legislativă cetățenească de la nivel statal care uh, cerea uh, datio insolutum retroactiv, lucru foarte important, plus amânarea evacuărilor și chiderile sociale. Încă o dată, majoritatea absolută a lui um, Rahoi, prin popularii săi, a arătat că um, are dispreț total față de familii și față de suferințele lor. Și um, în acest moment avem astfel de inițiative la nivel autonomic în Catalonia și așteptăm și o, o aprobare parlamentară ca să devină realitate și încercăm să oprim aceste îndatoriri și uh, să milităm pentru chirile sociale și pentru amânarea evacuărilor. Însă, deocamdată am avut um, um, respingere din partea um, guvernului, mai ales în Catalonia, lui Artur Mas, care militează mai degrabă pentru Catalonia evacuărilor, nu a drepturilor. Dar toate măsurile pe care le-a luat guvernul lui, lui uh, Rahoi sunt de formă, încearcă, spune ele că rezolvă problemele cetățenilor, de fapt rezolvă pe ale entităților financiare. Așadar, um, acestea nu vor să nu țin uh, de, cont de criterii um, sociale corecte. Mulți oameni sunt lăsați din afară. Vă spun, uh, codul de bune practici, care a fost măsura lui uh, de Gindos, a um, rezolvat doar 10% um, dintre cazuri pentru că spunea că a vrut să înghețe 120.000 de evacuări, dar a reușit doar 10.000. De asemenea, s-a încercat să se creeze un fond social de locuințe, dar sunt doar 6.000 de locuințe care nu sunt deloc suficiente. Spuneam că ne-am văzut uh, obligați să um, le găsim locuința peste 2000 de persoane care erau abandonate. Și încă o măsură stea a guvernului uh, Rahoi, uh, cea de-a doua ocazie, cea de-a doua oportunitate, dar vă spun că este pentru bănci, ca să acopere toți banii, nu pentru familie. De fapt, nu rezolvă problemele, ci sunt legi regresive. Și, de fapt, um, uh, se aplică măsuri foarte restrictive pentru cei care militează, spun că, de fapt, noi am încălcat legea. Uh, ceea ce ajunge la situația că în, uh, în Spania, ceea ce a început într-o criză economică, a ajuns într-o criză de încredere și de cetățenie în instituții și în partide politice. Noi solicităm o Europa, o Uniune Europeană care să se asigure de îndeplinirea drepturilor uh, omului. Cetățenii din statul spaniol ne simțim uitați de Parlament care este complice al încălcărilor drepturilor umane într-un stat membru. Deja sunt mai multe hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care um, contestă legalitatea acestor um, uh, măsuri și uh, spune că legea încalcă drepturile persoanelor și vrem ca Parlamentul să acționeze pentru a pune capăt acestei situații și experiența noastră ne demonstrează că dacă se vrea, se poate. Și uh, de aceea solicităm Parlamentului să legisleze astfel încât să pună capăt încălcărilor drepturilor omului din Spania, să nu ne ascundă ca până acum, spunându-se că această chestiune a Dacium Implatum este o competență a statelor membre și că n-au nimic de uh, făcut aici. Încă se mai poate face ceva aici. Thank you very much and thank you for actually keeping it. Mulțumesc pentru respectarea timpului de vorbire. Nu întotdeauna se petrec lucrurile așa. Cuvântul acum îl are Blanca Vila. tardes. Bună ziua! intervin mai degrabă în calitate de expertă uh, pentru diferite, diferite petiționari. E vorba de mai multe petiții care s-au regrupat, uh, pentru că uh, nu e vorba doar de cele 43 pe care le examinați acum, pentru că mai sunt și altele, pentru că în exercițiul 2014, în această în comisie, n-au fost regrupate toate. Așadar, această solicitare încă este mm, în vigoare. În această calitate mai mult tehnică, aș dori să intervin uh, ferm uh, în ceea ce privește infracțiunea constatată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și anume faptul că s-au încălcat dreptul Uniunii Europene, a fost constatat uh, prin jurisprudența Vanestoi din iulie 2012 și apoi în, în hotărârile Asis, Sanchez Portillo și următoarele. Um, acestea au fost, încălca, au fost încălcări așadar din dreptul spaniol, de fapt, mai ales de sistemul juridic de punere în aplicare. Uh, mai ales când a fost vorba de produsele financiare. În aceste încălcări au vizat în special uh, directiva 93.13 în articolele sale 3, 4, 5, 6 și 7, uh, lucru care a fost constatat de Curtea de Justiție. S-a vorbit despre clauzele abuzive. Și la care um, modificările legislative um, ale legiuitorului spaniol au răspuns uh, doar parțial. Uh, guvernul a răspuns prin uh, decrete de lege uh, une, și mai sunt și um, propuneri legislative care sunt acum discutate, legea privind cea de-a doua ocazie și care întreg prin uh, dezbaterea legislativă în Spania a fost vorba de o încălcare nu doar a dreptului um, Uniunii Europene, ci și încălcarea principiului uh, ba, de bază din Carta Dreptului, uh, Drepturilor Omului și uh, a principiilor uh, privind drepturile omului și din articolul din Constituția, din Constituția Spaniolă. Pentru că, în primul rând, legiuitorul a modificat de 12 ori legislația spaniolă începând cu 2009, adică de când a început criza. Și guvernul anterior și acesta. De fiecare dată modificările au fost neobișnuite și orizontale, punctuale și în mod intenționat, fără intenția de a rezolva probleme, nici măcar uh, ținând cont de jurisprudența Curții de Justiție. Și, în special, uh, judecătorul uh, spaniol încă nu mai este obligat din oficiu să verifice existența unor clauze abuzive în uh, conformitate cu directiva 93-13. Uh, judecătorul poate să facă acest lucru, dar nu trebuie și în plus niciodată nu va putea să luăm um, măsuri uh, de precauție. Adică se tot modifică um, procedurile de punere în aplicare, mai ales în ceea ce privește ipotecile, se fac modificări punctuale, dar se, legi se legiferează mereu prin dispoziții tranzitorii, suplimentare, adiționale, care mai degrabă uh, um, um, încurcă lucrurile și s-a modificat dreptul la acces uh, la anumite decizii, cum ar fi decizia uh, Sanchez Morsillo din 2014. Nu voi uh, să mai spun uh, lucruri deja știute, cum ar fi faptul că este inechitabil uh, sistemul uh, spaniol dar vreau să compar situația din Spania cu situația de urgență socială care există. Astăzi am concentrat în 2 ani 43 de uh, petiții filtrate cu privire la aceeași temă. Mai sunt alte 14 cauze pedinte în fața Tribunalului uh, Curții de Justiție. Unele au mai fost șterse pentru că nu se puteau rezolva. Toate acestea au fost uh, cauze spaniole care au fost demarate de la începutul crizei, iar comisia care la vremea respectivă a început uh, uh, ceea ce părea a fi un infringement împotriva Spaniei, până la urmă n-a făcut nimic. Iar această situație ne se prezintă în felul următor. În Spania, cu ajutorul instituțiilor europene, au fost salvate băncile. Li s-au dat 107 uh, milioane de um, uh, euro pentru ajutor, dar acestea nu au contribuit la bunăstarea uh, cetățenilor. Ce au făcut aceste entități ca să compenseze acest ajutor la care au contribuit toți cetățenii? Păi nimic. Pentru că în acest moment există 3 milioane de 500 de milioane de uh, euro în credite ipotecare care încă mai au uh, clauze abuzive. Dacă nu uh, se retrag acestea și dacă nu sunt împiedicate în viitor, ele vor rămâne în vigoare. În vigoare. Deja acum există exemple de clauze abuzive noi. Dacă nu se fac progrese, atunci la ce vom ajunge? La creditele preferențiale, alte produse Uh, opace sunt enorme. În acest moment, 300.000 de persoane sunt afectate de aceste uh, produse derivate opace, instrumente financiare. Sunt foarte multe uh, documente în acest sens și oamenii de pe stradă vorbesc de acest subiect. Așadar, rugăm Comisia aceasta să sprijine aceste petiții pentru că există urgență socială, lipsă de eh, acțiuni din partea Comisiei este o problemă legată de mm, piață internă, de practici dăunătoare care trebuie să fie verificate de Parlamentul European, nu doar în Spania, mai sunt și alte state, în Ungaria, în Polonia, în România, în Slovacia și așa mai departe. Aici mă opresc și uh, aștept să văd care sunt reacțiile. Mulțumesc. Um, I would like to invite. Mulțumesc. Îl invit pe Jose Maria Raus Queen să ia cuvântul. We will also see a PowerPoint that you have presented, so please, the floor is yours. Aveți o prezentare PowerPoint. Aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua. Vreau să mulțumesc pentru această ocazie de a veni în fața Comisiei, vrem să vă semnalăm că în acest moment în Spania există peste 1.300.000 uh, de uh, împrumuturi uh, imobiliare care sunt supuse um, acestei rate de um, dobândă IRPH. Iar acestea, deși ar fi trebuit să fie înlocuite, rămân în vigoare în rândul entităților um, bancare. Este vorba de un indice care se calculează pentru o rată dobânzii unor uh, credite la o lună uh, anume. Este vorba de o, un calcul uh, opac care este bazat pe, pe baza indicilor dați de bănci către Banca Spaniei. Banca, Banca Spaniei încă nu are posibilitatea să um, verifice um, caracterul veridic al acestor um, indici. În plus, Uh, acestea se calculează printr-o medie simplă a indicilor care vin din partea entităților care contribuie, fără să țină cont de cota de uh, piață și toate entitățile au aceeași pondere. Să vă dau o, un exemplu din 2013, în care Banca Santander a aplicat um, o rată dobânzii de 1,88% și s-a făcut o medie simplă cu banca P5 din Spania, care aplica o rată dobânzii medie de 6,16%, dar volumul de afaceri era de 1000 ori mai mic. Și în acest fel, media aritmetică a ajuns la 4,02, ceea ce reprezintă, care nu, nu reprezintă deloc uh, media pieței uh, spaniole. Dacă s-ar fi făcut o medie ponderată, aceasta ar fi fost de 1,884%. Acest exemplu atât de simplu, cu doar două entități, poate să se repete și poate să se extindă cu date la fel pentru cele 46 de entități care le trimitau um, contribuții. Și în felul acesta diferența ar fi fost, uh, media ponderată ar fi fost de 2,64, în timp uh, ce media aritmetică a fost de 4,02%. În plus, uh, datele sunt luate de la toate entitățile care um, activează pe piața ipotecară, fără niciun fel de diferențiere ceea ce face că um, chiar și datele de la entitățile cele mai um, puțin relevante participă cu aceeași pondere decât cele care într-adevăr uh, au mai multă relevanță. În plus, acest uh, indice este influențabil de către um, entități pentru că având în vedere că este uh, o medie simplă, fiecare își cunoaște ponderea specifică și în plus știu exact care este impactul pe care îl va avea orice modificare a ratei de obânzii pe care a aplica-o pentru noi clienți astfel că în, în cadrul indicelui pentru casele de economii, având în vedere că erau 46 de entități care contribuiau, fiecare știa că influența fie sa era 1 uh, uh, pe 46 și astfel ieșau um, exact um, impactul lor și știau că dacă va crește fiecare cu un procent, atunci EPH va crește cu 0,0217%, cu 2%, cu 2 procente 0,435%, cu 3 procente 0,0652%. Și dacă, uh, și de fapt, dacă creșteau uh, rata dobânzii, nu le afecta ponderea și Um, practic, um, calculul acestui uh, indicator nu uh, era obiectul legilor uh, cererii și um, oferte. De aceea, în timp ce Euriborul a ajuns la minime istorice, LPH-ul tot creștea, prejudicându-i pe consumatori, care au întâmpinat probleme de plată pentru multe familii care de multe ori au ajuns să ducă la pierderea locuinței chiar. Această situație este abuzivă în Uh, termenii articolului 3.1 din directiva 93.13, pentru că o entitate poate să uh, influențeze într-unul dintre elementele contractului, cum ar fi uh, rata dobânzii. Și în felul acesta s-au, s-au dat peste 40 de sentințe din partea um, instanțelor care au confirmat acest lucru, însă acestea sunt infirmate în um, apel pentru că se spune că um, acest indice este valabil încă pentru că reprezintă un tip de dobândă oficială. IRPH încalcă o serie de cerințe din uh, uh, proiectul de uh, regulament al Consiliului și al um, Parlamentului în ceea ce privește indicii de referință, pentru că dacă uh, o entitate stabilește un indice în funcție de datele sale, atunci există un posibil uh, conflict de interese și o posibilitate de manipulare. S-ar încălca astfel articolele 7b, c și d și articolul 16, pentru că acestea cer ca indicele să fie reprezentativ uh, pentru piață să reprezinte o piață care să facă, uh, să facă obiectul forțelor de concurență, cerere și ofertă, să folosească o metodă solidă și fiabilă și să um, se publice datele pe care le folosește pentru calcul. Însă, acest uh, proiect exclude uh, de aceste cerințe tipurile de dobândă, rata dobânzii calculată de Banca Centrală și IRPH-ul este calculat de Banca Centrală Spaniei, așa că va rămâne în contracte în ciuda tuturor Uh, neregularităților constatate. Așadar, vrem să cerem uh, acestei comisii să trimită um, comisiilor relevante ca acest um, regulament să nu excludă din domeniul de aplicare uh, tipurile de indici um, elaborate către băncile centrale, adică să modifice articolul 22a. În al doilea rând, să se pronunțe cu privire la impunerea acestui indice de către o entitate, și anume aceasta uh, reprezintă o încălcare a directivei 93-13. Apoi să răspundă comisiei semnalându-i că nu este corect că în Spania uh, a fost eliminat IRPH-ul. Și, în ultimul rând, nu e vorba doar de o uh, hotărâre pronunțată, ci 40 care au spus că ar trebui să se anuleze irph ul dar acestea sunt um, Uh, casate în apel și a trebuit să se schimbe această situație. Mulțumesc. Thank you very much. That was um, a big... Mulțumesc foarte mult. Uh, ați depășit 5 uh, minute. Vovela Marquez este următorul vorbitor. Vă rog să vă respectați timpul, anume 5 minute. Stimați membru del comitet. Stimați membri ai Comisiei de Petiție a Parlamentului European, domnul președinte, aș dori să vă mulțumesc în calitate de spaniol și de cetățean al Uniunii Europene pentru această ocazie pe care mi-a acordat să vă exprim această uh, petiție pe care v-am trimis o în 2013. Ce înseamnă um, această clauză sol, cauza uh, nivelului minim? Este o condiție care împiedică cetățeanul să beneficieze de scăderea uh, ratei dobânzii în uh, creditele ipotecare. În mai multe state ale zonei euro s-a comercializat în mod uh, obișnuit. Curtea Supremă din Spania a declarat aceste clauze nule pentru că nu aveau transparență și pentru că nu erau de înțeles. E uh, hotărârea din uh, mai 2013. Uh, băncile au fost condamnate să le scoate din contracte și să nu le mai comercializeze în viitor. În mod greu de înțeles, hotărârea nu obligă returnarea acestor sume necuvenite, așa cum ar fi trebuit. Nu putem să înțelegem ca Curtea uh, Supremă să se uh, preocupă de um, daunele asupra băncilor, să nu se preocupe de cetățeni care sunt victimele cu adevărat, dar care ar fi efectele economice pe care le avea eliminarea clauzei acestea. Pentru sectorul bancar ar fi minim, pentru că pro propunem ca um, sumele necuvenite să fie folosite pentru a amortiza um, datoria corespunzătoare și ecoliferia pentru cetățeni ar reprezenta o, un mare avantaj economic și o recuperare a încrederii în justiție. De ce facem apel la Parlamentul European? Din 2010 am solicitat atât la Avocatului Poporului cât și Băncii Spaniei și Ministerului de Economie să ia măsuri pentru a elimina aceste clauze abuzive și am primit uh, uneori răspunsuri favorabile la răspunsuri, dar nu s-a luat din partea administrației publice nicio măsură eficientă pentru a proteja interesele cetățenilor, așa cum indică articolul 51 din Constituția spaniolă. Și atunci, ultima posibilitate care ne mai rămâne este Parlamentul European. Și cu ce soluții uh, venim? Ce sugerăm? Uh, trei măsuri ușor de luat. În primul rând, eliminarea clauzelor privind uh, sumele minime în toate mm, creditele ipotecare și um, returnarea, rambursarea tuturor sumelor percepute neconvenit, uh, uh, care să fie aplicate pentru a reduce um, valoarea creditului. Apoi să se sancționeze băncile care încă mai aplică astfel de clauze abuzive și, în al treilea rând, să promoveze medierea ca formă de soluționare a conflictelor, să se acorde Um, competențe mediatorilor independenți sau uh, cel puțin uh, să aibă o valoare obligatorie rezoluțiile băncii uh, Spaniei. În ciuda mi miilor de reclamații prezentate, care conform chiar băncii Spaniei, peste 80% sunt favorabile cetățenilor și miilor de cereri în fața tribunalelor, în fața curților de justiție, nici Banca Spaniei, nici Ministerul Economiei nu au impus niciun fel de sancțiune băncilor. În acest moment, uh, băncile încă mai aplică aceste clauze și nicio bancă nu a dat înapoi ce nu îi se cuvenise. Când un cetățean vrea să reclame ceva acest lucru, trebuie să meargă la um, bancă și să aștepte câteva luni uh, pentru a putea uh, să ajungă după aceea la Banca Spaniei, unde mai așteaptă alte câteva luni și chiar dacă uh, decizia este în favoarea sa, uh, de fapt hotărârea nu este obligatorie, deci nu se vește la nimic. Trebuie ulterior să meargă în fața instanței, să uh, depună o, mm, o plângere, iar acest lucru implică niște costuri economice plus și um, caracterul incert, e vorba de un cetățean împotriva unei bănci. Iar situația aceasta nu este deloc logică. Ca să închei, aș dori să cer Parlamentului acesta, în calitate de spaniol și de european, o salvare, un bailout, un nou bailout, o nouă salvare, însă de data aceasta am dorit să fie una acordată cetățenilor, care sunt adevăratele victime ale crizei financiare. Nu vrem niciun fel de împrumut, de garanții, de ajutoare, ci vrem ceva mai important, și anume să fie salvată încrederea cetățenilor într-o societate dreaptă, democratică și solidară și, până la urmă, e nevoie să se recupereze, să se recapete încrederea în Europa. Mulțumesc! Thank you very much. From the commission... Mulțumesc. Avem de reprezentanți din partea Comisiei, domnul Steiner și domnul Dolny. Și uh, vă dau cuvântul pentru a aborda această chestiune foarte delicată. Uh, thank you, Chair. Good afternoon, everyone. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Mm -hmm. Într-adevăr, este vorba de un subiect foarte sensibil și ne bucurăm să putem să oferim niște clarificări suplimentare din punctul de vedere al legislației europene și cu privire la evoluțiile actuale. Mă aflu aici împreună cu colegul meu din stânga, Francesco Tusi, suntem ofițeri care suntem responsabili pentru directiva europeană privind eh, creditele ipotecare și în partea mea un reprezentant al DG Just care poate să vă informeze cu privirea directiva privind practici comerciale neloiale și termeni um, incorrecti. Am primit multe petiții din Spania care au fost prezentate pe scurt aici. Acestea se ocupă de chestiuni cum ar fi dați un salutum, evacuare forțată, uh, rata de referință IRPH, petiții care au fost depuse deja de ceva vreme și înțelegem că între timp o parte din legislația spaniolă se poate să se fi schimbat. Acest lucru a fost uh, de asemenea uh, comunicat Comisiei pentru Petiții. Noi nu putem aici să evaluăm modul în care a fost uh, abordată această problemă la nivel național în Spania putem uh, să facem o evaluare din perspectiva legislației europene, directiva 93-14, directiva privind privind uh, termeni comerciali uh, incorrect Directiva privind clauzele abuzive. Um, se planifică modificarea uh, legislației în 2016, dar până în momentul respectiv se aplică legislația uh, care este în vigoare în momentul actual. Care, va fi, care vor fi beneficiile pe care le va aduce cu sine directiva uh, privind creditele ipoteca, ipotecare? În primul rând, există un articol specific uh, care se referă la întârzierea plăților și la evacuările forțate. Și și la executările silite, care obligă uh, băncile la niște pași suplimentari înainte de a trece la, uh, la executarea silită. Nu se spune foarte clar deci, în ce anume vor consta acești pași intermediari, dar în momentul în care se va transpune directiva, specialiștii în domeniu vor uh, elabora metodologia respectivă. Sperăm ca până la sfârșitul acestei luni autoritățile competente să poată să ne ofere um, mai multe informații cu privire la acești pași intermediari. De exemplu, o finanțare parțială sau totală a acordului de credit, modificarea termenilor și condițiilor acordului de credit, uh, prelungirea termenului creditului ipotecar, modificarea tipului de ipotecă sau o suspendare a plății. Articolele, articolul privind uh, plățile întârziate și executarea silită, de asemenea, uh, fixează o anumită limită cu privire la taxele care se aplică în caz de uh, imposibilitatea de, plață, de plată și uh, sunt prevederi cu privire la vânzarea locuinței pe piață în, caz de, în situație de urgență astfel încât să se asigure o, um, un preț corect, astfel încât diferența pe care trebuie să o suporte um, persoana să fie cât mai mică. Într-adevăr, dacă ambele părți, și creditorul și debitorul, sunt de acord uh, printr-un acord de credit în avans cu aplicarea clauzei dației în solutum, aceasta trebuie să poată fi aplicată. De asemenea, direcția uh, competentă de la Comisie a lansat un studiu cu privire la insolvență privată, pentru că există această situație și am observat că perioadele de descărcare a datoriei în Europa sunt foarte diferite. Am lansat un studiu pentru a cerceta mai în detaliu această situație. Am avut o primă întâlnire cu contractorul săptămâna trecută și uh, ne așteptăm să primim un prim raport în peste un an. În ceea ce privește clauzele care au fost menționate, prin directiva privind ipoteca, dorim să cerem furnizarea de informații standardizate uh, debitorului care să-l informeze cu privire la natura exactă a creditului, creditului dacă e vorba de o rată fixă sau variabilă, cu privire la componentele creditului, inclusiv la posibilele scenarii, astfel încât uh, persoana care se împrumută să-și dea seama cum, s-ar putea, cum ar putea varia rata dobânzii pe viitor. Am înțeles de la colegii noștri spanioli deocamdată, dar așteptăm confirmări ale acestei informații în activitatea de transpunere a directivei. Autoritățile din Spania se gândesc uh, să um, abordeze uh, aceste clauze. În ceea ce privește Uh, rata de referință utilizată și indicii și am auzit mai uh, multe despre indicii care sunt utilizați de Banca Spaniei. Noi, la nivel european, nu suntem nici responsabili și nici competenți să decidem cu privire la ratele utilizate, dar încercăm să ne asigurăm prin directiva privind uh, ipotecile că atunci când se utilizează uh, astfel de rate, acestea să fie foarte clare, foarte accesibile, obiective și care să, po- și să poată fi verificate de către părți. Și s-a spus deja că regulamentul privind indicii este în, uh, de, în curs de negociere. În momentul de față, Consiliul deja și-a stabilit abordarea generală. Uh, Comisia Econ a Parlamentului a votat la sfârșitul lunii martie și se prevede votul în plenară pentru luna mai. Și noi ne întoarcem la colegii noștri responsabili de acest act legislativ și vom, le vom comunica sugestia petiționarilor ca băncile centrale să nu fie exceptate de la aceste cerințe. Sigur, este un subiect delicat pentru că băncile centrale, în general, sunt foarte atente în, atunci când vine vorba de independența lor. Cam atât vreau să vă spun în momentul acesta. Poate colegul meu vrea să se refere la elemente care au fost menționate înainte, legislația care este de, de competența Direcției Generale Justiție. Da, mulțumesc. Vreau să fac uh, o completare la ceea ce a spus colegul meu. Din perspectiva um, legislației orizontale privind drepturile consumatorului și din perspectiva jurisprudenței Curții de Justiție. Legislația uh, privind drepturile consumatorilor este relevantă pentru petiția discutată astăzi, pentru că ea oferă protecție consumatorilor atunci când acestea sunt într-un caz de litigiu uh, Uh, cu uh, creditorii. Uh, se prevăd termenii care reglementează obligațiile și datorile părților. Într-adevăr, consumatorul trebuie să poată invoca în fața curții uh, incorectitudinea clauzelor contractuale din uh, contractul său de credit, de, de credit ipotecar. Uh, și autoritățile naționale sunt cele care trebuie să evalueze corectit, ce înseamnă corectitudinea în fiecare caz și dacă aceasta este asigurată. Această legislație este utilizată de către tribunale și în Spania și vedem uh, deciziile, um, sentințele, întrebările preliminare care sunt adresate Curții de Justiție uh, au fost mai mult de 30 de decizii ale Curții de Justiție referitoare la uh, relația dintre consumatori și sunt într-adevăr multe spețe care încă sunt uh, pe rolul Curții de Justiție. Uh, au fost numai puțin de 16 cazuri venind din Spania în 2014. Comisia uh, apără interesul consumatorului care este garantat de legislația europeană considerând că și legislația națională trebuie să uh, apere consumatorii, să le uh, confere posibilitatea de a uh, își cere drepturile în justiție. Curtea de Justiție merge pe această linie și a declarat de mai multe ori în cazurile Mohamed Asis și Sanchez Morsilio din 2013 și din anul trecut că Uh, aplicarea dreptului uh, ipotecar uh, în Spania nu a fost făcută în mod corect față de consumator. Problemele sunt complexe și nu se referă în mod direct la punerea în aplicare a directivei, ci mai degrabă la eficacitatea acesteia de a oferi protecție practică persoanelor, ceea ce ține de sistemul procedural și acest lucru ține de Curtea de Justiție. În general, aceasta uh, cere ca normele naționale să nu facă imposibilă sau dificilă exercitarea drepturilor consumatorilor conform legislației europene. În urma deciziilor pe care le-am menționat ale Curții de Justiție, care declară incompatibilitatea anumitor uh, legi uh, spaniole, Spania a uh, și-a modificat legislația în anul 2013 um, legea 11 care introduce dreptul la a face apel Uh, în probleme de punere în aplicare a dispozițiilor. În paralel cu Curtea de Justiție și Comisia a făcut o evaluare mai amplă a legislației spaniole, analizând modul în care a fost uh, pusă în aplicare jurisprudența Curții Europene de Justiție, identificând probleme care nu au fost rezolvate, care ar putea să îngrădească posibilitatea consumatorilor de a-și exercita drepturile o astfel de evaluare se va face și pentru alte țări. În acest context, Comisia se găsește în dialog structurat cu autoritățile spaniole. Am avut întâlniri foarte constructive și sperăm ca toate celelalte lucruri care nu au fost încă rezolvate vor fi abordate în mod mulțumitor, pe deplin. Vreau să subliniez că nici Curtea de Justiție și nici Comisia nu evaluează termeni contractuali uh, uh, aceste lucruri țin de curțile, de uh, tribunalele naționale, e vorba doar de compatibilitatea dintre legislația europeană, directiva în speță și legislația națională. Și directiva privind clauzele abuzive va fi inclusă în um, evaluarea RIFID, uh, RIFID care uh, evaluează eficacitatea legislației europene la nivel de reglementare și uh, se vor discuta și toate chestiunile care țin de servicii financiare în timpul acestui proces de revizuire. Vă mulțumim, spune președinta, pentru această informare foarte cuprinzătoare referitoare la dispozițiile existente și la transpunerea legislației europene în statele naționale. Și acum am privilegiul să dau cuvântul colegilor. Dar vreau să vă spun că s-au înscris deja 9 persoane, dintre care 8 se întâmplă că uh, sunt colegi spanioli din diverse grupuri politice. Deci aceasta poate să devină o politică, o dezbatere politică națională și vreau să vă încurajez să uh, nu o transformați în așa ceva. Este un an uh, încărcat în Spania, e un an electoral. Încercați, vă rog, să vă referiți doar la subiectele discutate și încercați să vă încadrați în două, într-un minut sau mai puțin, maxim două minute. Încep cu Soledad Cabezon Ruiz. Grazie, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să încep prin a spune că grupul socialist a solicitat această aceste petiții? Nu, pentru că avem o datorie politică în acest sens, dar pentru că avem răspundere aici. Toate grupurile politice avem răspunderi, uh, și noi grupurile și instituțiile naționale și aici chiar și Comisia Europeană. În Spania am ajuns într-o situație de urgență socială. Trăim uh, în momentul cel mai mare de inechitate ca urmare a crizei. S-au văzut peste 40 de mii de um, evacuări în fiecare an, o situație de insolvență care a venit total nedrept. Aici trebuie să spun că și Comisia Europeană a participat clar în uh, salvarea băncilor, dar a uitat de obligația de a proteja consumatorii. S-a spus aici că legislația spaniolă așa cum a spus și Curtea de Justiție Europeană, nu corespunde cu directiva 93 pe 13 Adică e vorba de faptul că a permis niște clauze abuzive care sunt aplicate în cazul acesta la executorile ipotecare. Există așadar hotărârea Curții um, um, de Justiție care a spus că um, legislația este contrară dreptului uh, Uniune și de asemenea și principiului uh, Uh, tutelei judiciare efective. Și, în plus, trebuie spus că și că Spania a fost în procedură de infringement uh, demarată de comisie. Ceea ce a făcut să se ia decrete de către uh, guvern care nu au fost uh, suficiente. Simpla formă Um, care au fost adoptate ne arată faptul că au fost alese doar ca efect cosmetic și că nu a fost voință politică și rezultatele sunt acestea. Acum, vreau să spun că în ceea ce privește legea celei de-a doua oportunități aprobată în 2015 a fost și ea um, făcută prin uh, decret uh, regal dar aceasta a fost uh, în favoarea creditorilor și este foarte restrictivă. Nu, eliminează, nu elimină în plus clauzele abuzive care sunt uh, denunțate de Curtea de Justiție Europeană. Așadar, nu e o soluție și în plus lipsește voința politică și cer Comisiei să fie mai clară în intervenția sa. Pentru că ce am auzit eu acum este, uh, vine să contravină procedurii de infringement și uh, acestor solicitări. Comisia ar trebui să facă aceste presiuni asupra autorității spaniole, pentru că nu putem să mai așteptăm uh, noua propunere legislativă în 2016 la nivel european, pentru că sunt mm, zeci de mii de oameni care uh, au o situație precară. Așadar, vreau să vă cer ca Comisia să se pronunțe cât se poate de repede cu privire la această lege a celei de-a doua oportunități, vrem de asemenea să participe, să se, să se informeze uh, alte comisii, cum ar fi ECON, uh, INGO și așa mai departe, ca să se um, pronunțe cu privire la acest lucru, să nu dormim în front. Mulțumesc! Thank you. And now... Mulțumesc! Și acum, într-adevăr, Ă, discuția este una spaniolă. Dau cuvântul liberatis de seara. Dar, doamna președinte, o să încerc să vorbesc nu în calitate de eurodeputat spaniol, ci nu ca deputat spaniol, ci ca eurodeputat, pentru că de aceea suntem aici. Acesta este rolul nostru ă, aici și să fim interpelați de astfel de, peti- de petiționari pentru a restabili încrederea cetățenilor în Europa aceste solicitări, aceste petiții pe care le tratăm astăzi, atât la punctul acesta cât și la punctul următor pe ordinea de zi, uh, care se referă la instrumentele financiare preferențiale, ne arată încălcările flagrante uh, ale drepturilor consumatorilor în Spania. Vorbim, bineînțeles, de o competență europeană, este vorba de un drept uh, consacrat în lege și um, care trebuie să fie pus în aplicare de statele membre. Deci competența europeană este clară. Aș dori să um, intru un pic în detaliu în ceea ce privește clauzele privind limitele minime de plată. Este vorba de o clauză care încalcă uh, tot ceea ce este decent și în plus uh, vreau să spun că Um, hotărârile uh, Curții Supreme și Curții um, Europene pot să, dacă nu sunt aplicate corect, pot duce la rezultatul invers. Aflăm, ne aflăm aici în fața unei, uh, unei amestec de abuzuri în creditele ipotecare, um, încălcarea drepturilor consumatorilor consacrate în Carta Drepturilor și, în plus, o lipsă a unei aplicări corecte a obligațiilor statelor membre de a uh, se supune uh, celor hotărâte aici. Noi avem uh, capacitatea de a ne asigura că ceea ce legiferăm aici se aplică corect uh, în statele membre, pentru că avem instrumente în acest sens. Și aș mai dori să mai spun două lucruri. Lipsa de competență, manipulările, interesele partidiste nu sunt uh, interes, nu sunt scuze ca să nu tratăm aceste chestiune și oricum răspunsurile ne vin de la cetățeni care sunt afectați. Trebuie să ia de guler pur și simplu instituțiile um, care sunt responsabile și în caz de față comisia de petiții, că de aceea suntem aici. Thank you for also sticking to the time limit. Mulțumesc și mulțumesc că v-ați respectat timpul de intervenție. Doamna Valina. Muchas gracias. Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă, să nu repet ce s-a spus. Aș vrea să spun că în grupul nostru, și mai ales eu, care sunt coordonator al GUE, consider că drepturile sociale de bază, cum este dreptul la locuință, trebuie să fie garantate. Și credem că Uniunea Europeană nu poate să spele pe mâini de această problemă pentru că deja în articolul 1 din Carta Drepturilor uh, Umane, care uh, apare și pactul internațional privind drepturile economice, sociale și uh, culturale, în articolul 11, acesta confirmă acest lucru. Și în plus și Curtea de Justiție a Uniunii Europene tocmai a, a, s-a pronunțat în, aș, în acest sens, a spus că nu sunt Uh, că atunci când s-au făcut aceste executări silite, aceste evacuări, nu s-au uh, respectat drepturile consumatorilor. Trebuie ca în, Sp- ca în Spania să se denunțe caracterul abuziv al acestor credite ipotecare. Și în acest sens, în Spania s-a făcut o reformă expres în statul spaniol, dar nu prea se știe mare lucru despre aceasta. Însă, în ciuda acestui fapt, evacuările au continuat 16%, din acestea au avut loc în 2014, deci trebuie să continuăm și în lupta. Ce cerem? Să se facă o reglementare împotriva procedurii datum implat, națiunii patului. Și credem că locuințele sunt un drept fundamental care trebuie să fie garantat și trebuie să mă gândesc că um, N-am discutat uh, la ultima reuniune că această temă trebuie să se, dezb- să se dezbată în plen uh, ca să iasă la iveală această situație de urgență existentă în Spania. Încă mai așteptăm. Se pare că la conferința președinților s-a blocat uh, chestiunea. Cred că una dintre concluziile de astăzi trebuie să fie aceea că tema aceasta trebuie să ajungă în plen, să se dezbată încălcările drepturilor umane și situația de urgență în ceea ce privește locuințele din Spania. Înainte de a fi aici, am fost primar și pot să vă spun, să vă confirm că această situație de urgență chiar există și chiar este gravă. Familii sunt distruse, se ajunge la excluziune socială, uh, se distruge copilăria copiilor. Este un tablou foarte uh, sumbru și ține și de răspunderile noastre de aici, de politica de austeritate, de reducere și așa mai departe care a afectat foarte mult pe cei mai uh, vulnerabili. Chiar ieri, uh, uh, guvernatorul Băncii Spaniei, președinte Frob, a spus că, că um, Spania trebuia să renunțe um, la o parte dintre banii care erau acordați acestor case de economie. Și economia trebuie să se asigure că statul spaniol își îndeplinește um, obligație dacă nu să sancționeze. Now the floor goes to Iana Tumosion. Și acum dau cuvântul Iana Tumosion, care în sfârșit e singura colegă care nu e din Spania și ia cuvântul. Da, de fapt, mă rog, noi suntem din Nord, nu trimitem petiții, dar avem aceeași problemă, deci nu e doar o problemă spaniolă. În anii de criză, în majoritatea regiunilor europene, uh, mai ales uh, în zonele rurale, au căzut uh, prețurile locuințelor și multe persoane n-au mai putut să-și plătească uh, datorii, să plătească rata dobânzilor la împrumuturi, așa au pierdut casele și în continuare datorează sume uriașe băncilor, nu pot să-și refacă viața. Poate că o soluție la această problemă ar fi acest concept de dați în salutum. Ehm, mă, îmi pare rău că n-am auzit informații mai concrete în acest caz din partea Comisiei. Acesta dă posib- această măsură dă posibilitatea debitorului să uh, stingă datoria pe care o are uh, oferind proprietatea uh, Eh, creditorului, dar eh, din păcate se pare că această idee nu se bucură de suficientă atenție. Din câte știu, eh, o evaluare de impact a datelor a fost prezentată publicului general de către instituțiile europene. Deocamdată se știe că această măsură este eficientă din punct de vedere al costurilor, dar băncile probabil că vor rezista, se vor opune pentru a preveni pierderi potențiale. Noi trebuie să fim foarte precauți și să propunem doar măsuri eficiente. Știu că în trecut Comisia Europeană a dat atenție problema evacuărilor în contextul drepturilor fundamentale. De aceea aș dori să propun, poate Comisia noastră putea să trimită o scrisoare, o cerere formală Comisiei Europene cu privire la dați în solutum, um, făcând trimitere la uh, petițiile care s-au acumulat. Și aș propune următoarele. Oare Comisia are o evaluare de impact asupra acestei măsuri în economia europeană? Care ar fi cauzele posibile acestei măsuri? Există o poziție oficială și recomandări cu privire la uh, adoptarea acestui concept în legislația statelor membre? Și mă tem că dacă nu se uh, lămuresc aceste întrebări, uh, ne vom ocupa mulți ani de astfel de petiții. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Urtasun. E, muchas gracias, Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc uh, petiționarul pentru că sunt aici, și salut, le urez bun venit, în special reprezentantului platformei pentru cei afectați de ipoteze să uh, Reamintesc că din 2008, așa cum a spus și el, în Spania au avut loc peste jumătate de milion de evacuări. În acest moment chiar sunt încă oameni care sunt dați afară din uh, casele lor, deci o problemă care încă rămâne și toate măsurile care au fost luate de guvern nu au uh, soluționat problema, nici moratorul faz, nici ghidul de bune practici, nimic. Avem și legea Mordasa care uh, a încercat uh, să atace mișcările, cum ar fi platforma pentru cei afectați de ipoteci, care a adus un serviciu de neprețuit din noastre. Acum, pentru comisie, aș avea o întrebare. A spus că legea spaniolă a fost modificată prin legea 1 pe 2013, care, în teorie, ar fi trebuit să adapteze legislația spaniolă la uh, hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în, în cauza zis, Așa este, dar după aceea legea de procedură civilă a mai venit cu uh, a mai fost și uh, um, de procedură civilă și alte dispoziții din, uh, din Spania nu sunt corespunzătoare cu articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale care uh, stabilește tutela judiciară ofensivă și de asemenea uh, nu corespunde cu directiva 93.13 privind uh, protecția consumatorilor de clauzele, de clauzele abuzive. Așadar, dorim să vorbim cu Comisia să facă un apel către Spania să-și modifice uh, legislația. Sunt două hotărâri care au venit și au cerut aceste de modificări. Deci Comisia, care trebuie să garanteze aplicarea corectă a dreptului comunitar, ce vrea să facă în acest sens și încă o întrebare, dacă la un moment dat a existat vreun uh, un proiect de măsură de sancțiune sau dacă intenționați să demarați o procedură de încălcare a a obligațiilor împotriva Spaniei. The floor goes to Ross. Mulțumesc, Rosa Estara. Gracias, în primul lugar. De... Da. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să urez bun venit, să le mulțumesc uh, petiționarilor și să vedem exact uh, care a fost uh, situația, să vedem cum sunt lucrurile acum în Spania. Vreau să spun că, într-adevăr, criza a creat probleme multor familii care n-au putut să facă în față plăților um, pentru ipotecă și, în plus, acest lucru s-a agravat odată uh, cu situația șomajului, lucru care a făcut ca guvernul uh, uh, spaniol, când a ajuns la putere în 2012, să pună una pe treabă, să încearcă să restabilizeze situația economică, acum suntem în redresare și în plus să încerce să protejeze poate, evacuărilor familiile spaniole. Și trebuie să spun că în 2014 evacuările corespund unor ipoteci care au fost semnate între 2005 și 2008 Poziția mm, guvernului uh, spaniol, așa cum a spus uh, mm, Comisia, este aceea de protecție a celor mai vulnerabil și a încercat să creeze un echilibru între pozițiile existente și în acest sens a luat uh, măsuri conjuncturale și măsuri structurale. Aș vrea să le evidențiez pe acestea. Măsurile conjuncturale au fost mm, un cod de bune practici semnat de majoritatea entităților financiare ca toate să se angajeze să favorizeze o restructurare a datoriei, cei care nu puteau să plătească băncilor, să, să vadă dacă pot ajunge la un uh, acord. Dacă nu se poate, atunci să se facă o reducere a datoriei și dacă nu se poate nici asta, atunci uh, să se facă dat eu impagum cu locuința. Acestea au fost măsuri care au tot, uh, s-au tot lărgit Uh, progresiv uh, pentru debitorii care um, au um, diferite situații speciale, cei cu disabilități, cu um, uh, pensionarii, cei cu copii minori și mai departe. E bine, aceste categorii vulnerabile nu fac subiectul acelor clauze privind plățile minime. Și, în plus, s-au asigurat chirii sociale și o amânare a plăților timp de 2 ani. În plus, s-au asigurat cam 6.000 de locuințe um, cu uh, chirii uh, sociale pentru cei care până la urmă își pierd locuința. S-au mai luat și măsuri uh, structurale pentru a se adapta legislația spaniolă la acea comunitară. Nici o îndoială că niciun um, guvern cu bun simț nu va face ceva, trebuie să se adapteze la um, normele comunitare și Spania exact asta a făcut. Acum, am spus acest lucru pentru că, da, înțeleg că au fost destui oameni care n-au putut să beneficieze de aceste măsuri, dar Comisia ne spune că, de fapt, uh, poziția comunitară este um, complicată. Nu vreau să se închidă pe, petițiile, pentru că eu vreau ca oamenii, mai ales când e vorba de categorii cu dificultăți, să își poată um, exprima um, plângerile. Așa că, așadar, uh, vreau să nu se închidă asta, dar să se spună ce a făcut și Spania în acest sens. Mulțumesc, am să dau acum asked for the floor. When... Știu, domnule Marias, că ați cerut să interveniți. Nu ați fost uh, aici. Nu puteți să vă așteptați ca cineva să fie 24 de ore din 24 aici. Vă cer uh, să intervin doar pentru un minut. Da, vă rog, ascult ce spuneți, dar trebuie să dați cuvântul membrilor acestei comisii atunci când am avut uh, nouă persoane pe lista uh, celor care au solicitat să intervină, uh, nu erați aici. Sunt de dimineață aici și am lipsit o oră. Nu puteți să vă așteptați ca toată lumea să stea aici. Vă rog, domnule Marias, ieșim și discutăm între patru ochi această problemă. Ceea ce vreau să vă spun sunt următoarele am avut 9 persoane, da, 10, pot să fie și 20, dar nu avem timp. Puteți uh, să organizați astfel comisia, să mai prevedeți o zi, nu știu. Vă propun că veți avea cuvântul înaintea tuturor celorlalți la următoarea sesiune. Nu, este important să iau cuvântul și nu-mi dați cuvântul puteți să luați cuvântul la punctul 16, un caz similar. Dacă dați pagina, o să vedeți că așa este și o să aveți primul cuvântul. Acum uh, predau uh, președinția uh, vicepreședintei. O să ies pentru a mă ocupa de alte lucruri și mă voi întoarce în câteva minute. Now to Mr. Señora presidenta. Sí, vamos a, a proceder. Yo consider... acabo un momento con el turno. Doamna președintă și doamna Ruiz, în ceea ce privește schimbarea președinției, eu respect uh, poziția noastră de vicepreședinte, dar ajungem acum la o concluzie și nu știu, cred că um, obiectivitatea dumneavoastră este puțin sub semnul întrebării. Bun, uh, dau cuvântul deocamdată și când uh, vom ajunge la concluzie o să revină la președinte, dar dacă nu, mm, o să ne aranjăm. Domnul Marto, în primul rând vreau să resping uh, cu fermitate ultima intervenție. Mi se pare de neacceptat ca vreun membru al Parlamentului să pună sub semnul întrebării independența unui președinte sau vicepreședinte. Eu n-am mai auzit acest lucru până acum și sper să nu mai aud asta în viitor. Acum, cred că unii doresc ca această dezbatere să ia o altă turnură, deși majoritatea au fost foarte corecți. E o problemă și o dramă pentru multe familii, dar unii încearcă să o transforme într-un instrument de campanie electorală împotriva unui guvern. Cred că este foarte ciudat acest atac uh, dezlănțuit uh, împotriva unui guvern care e la putere de trei ani și jumătate uh, și ar părea că e o situație absolut nouă. E adevărat că nu s-a ținut cont că în 2007 până în, până, din 2007 până în 2011 evacuările au uh, crescut cu 274%. Um, asta nu înseamnă că guvernul a rezolvat toate problemele, nu, dar dacă vezi imaginea nu, nu, te, nu o să ne surprinde că unii care au fost implicați în trecut, acum uh, au făcut pasul către politică și acum au altă poziție. Eu n-am venit aici să apăr guvernul spaniol, dar este primul care, într-adevăr, um, apără acest, uh, și luptă în această problemă. Sunt, au încercat să-i favorizeze pe cei care și-au plătit datorile cu multe eforturi. Peste 96 dintre uh, Um, cetățeni, dar trebuie să țină cont și de cei care în mod dramatic nu mai pot să-și plătească datorile. Trebuie să fie protejați și acestea, fără nicio îndoială. Și tocmai asta a făcut și guvernul. Așa a spus doamna uh, vicepreședinte, cu măsuri conjuncturale și unele structurale. Însă chiar dacă unii spun altceva, nu este vorba de o problemă a Spaniei, nu doar a Spaniei cel puțin. Am mai spus uh, uh, și colega noastră dintr-un alt stat membru că și alte state confruntă cu această problemă și cred că trebuie ca aici, în Europa, trebuie să găsim uh, soluții uh, pentru o problemă care este europeană. Să nu ne mai gândim, să, să nu ne îndepărtăm, să fim, să ne îndepărtăm de la drama personală, să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut la Parlamentul European cu soluții europene și cred că în felul acesta am avut cu toții de câștigat. Pentru că nu-i uh, de ajuns să spună Comisia ce ne place, nu o să auzim sau, bun, Mm, poate nu spune, dacă nu le place ce, ce spune, spune că nu este corect. Nu asta e important. Important este să rezolvăm o problemă gravă pentru mulți cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule Mato. Acum, domnul Haristi. Mulțumesc, doamnă președintă. Păcat că nu este doamna Vixen, pentru că tocmai vreau să-i spun că eu reprezint uh, țara Bașilor, că mai sunt și alte naționalități reprezentate și că e o, o discuție mai interesantă decât pare. Ehm, nu este vorba de uh, campanii electorale, este vorba de viața unor oameni, dintre cei mai modești, care sunt reprezentați aici. Noi vrem să apărăm drepturile tuturor persoanelor, în special ale acestor categorii favorizate. E vorba de petiții perfect pertinente, justificate, vorbim despre legi proaste și de practici bancare um, practicate cu impunitate. Și Um, statul membru eludează recomandările um, europene. Comisia poate să spună ce vrea, dar eu cred că e mult de făcut pentru a se accelera lucrurile, pentru a se îmbunătăți lucrurile. Sunt de acord cu Soledad. În 2016, dacă se face evaluarea, va fi prea târziu. O chestiune de demnitate, de justiție socială și de democrație. Cred că Parlamentul European și Comisia au suficiente argumente ca să ia măsuri nu doar pentru a limita această dramă socială, ci în special pentru a ajuta să se combată cauzele acestei situații și uh, să uh, împiedice statul să nu mai apere aceste practici și sectorul bancar în care le aplică. Trebuie să existe o apărare concretă a drepturilor fundamentale vorbim de oameni, așa cum spuneam, de mii de familii de acum și din viitor și vorbim de asemenea și despre tipul de societate pe care vrem să-l avem. Mulțumim. Acum, doamna Semena. Și eu aș dori să spun că mm, pluralitatea este mai mare aici uh, statul uh, spaniol este și el plural, eu vin din Galicia și lucrurile sunt diferite de originea alta. În primul rând, vreau să spun domnului Mato că ne aflăm în fața unei probleme care reprezintă o consecință a politicilor de austeritate și neoliberale pe care și dumneavoastră personal le-ați uh, sprijinit. Campania electorală sau nu, ne aflăm în fața unei realități pe care trebuie să o denunțăm să o, și să o încercăm să o soluționăm. Acestea fiind zise, aș dori să spun că dreptul la locuință reprezintă unul dintre drepturile omului, iar Parlamentul European și instituțiile europene ar trebui să încercăm să apărăm drepturile omului. În plus, este un drept sfințit de Constituția Europeană și că uh, guvernul uh, spaniol a trebuit să-l apere, dar în loc să facă acest lucru, exercită violență împotriva acestor familii, utilizează poliția pentru a dărâma ușile ca să le scoată din propriile case, cu copii cu tot, cu bolnavi cu tot, persoane în vârstă, oameni care suferă această violență din partea statului. În plus, vreau să spun că um, aceste persoane care sunt scoase din locuințele lor au un singur drept, și anume uh, solidaritatea miilor de alte persoane din Spania. E bine, împotriva acestora se uh, creează acum legi pentru a criminaliza această solidaritate. Acum, um, guvernul vrea să aceste măsuri împotriva voinței poporului și cred că este obligația noastră să ne asigurăm că se respectă dreptul la locuință și că guvernul spaniol va asigura dreptul la locuință al persoanelor care sunt evacuate. Mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul acum petiționarilor. Fiecare are un minut. Iată că s-a întors doamna președintă. Primul petiționar. Carlos Matias începe. Are un minut. Vreau să spun comisiei că poate în continuare să abordeze uh, subiectul datio insolutum nu doar în partea contractuală și ci situații în în care cineva nu poate să plătește ipoteca, nici nu mai vorbesc de licitații, pentru că ce se întâmplă este că uh, se licitează casele rămân uh, nevândute, goale și uh, familia trebuie să plătească toată datoria. În plus, dacă nu facem nimic uh, la nivel de Uh, Parlamentul European, măcar să nu se pună bețe în roate. Când a fost un decret din Andaluzia care începea să îmbunătățească situația, Oli Ren a început să spună că, să se um, blocheze acest lucru. Apoi, în Grecia, când s-au dat moratorii împotriva evacuărilor, um, Parlamentul European s-a poziționat să nu treacă acest decret. Deci um, e ca și cum pun, ar pune bețe în roate. Acum, uh, deputatului din partea Partidului Popular, aș dori să îi spun că nu știu dacă e ignoranță sau rea voință, dar asta înseamnă, asta ne arată disprețul pe care îl are uh, Partidul Popular în special. Vorbește de interese politice, dar nu vorbim despre asta, vorbim despre familii care suferă, care au, um, se văd afectate în copilărie, uh, lucruri care nu mai pot fi uh, după aceea reparate. E vorba de mii și mii de familii, de copii, de bătrâni care au fost uh, evacuate cu um, brutalitate și au ajuns în uh, economia marginală și uh, noastră popularii, cum uh, Mariano Rahoi în frunte, sunteți vinovați. Niciuna dintre măsurile luate n-au venit în, inter- în apărarea intereselor cetățeniei. Toate au fost în folosul entităților financiare. Și mai aveți și, um, ruș- și nerușinarea să veniți aici și să ne spuneți că e vorba de interese politice. Nu ați făcut nimic pentru cetățenie. N-ați făcut decât să dați um, n-ați făcut decât să dați uh, legi care ne-au venit în conflict. Floor to... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dau cuvântul domnului Jose Maria Vazquez. O întrebare, dacă îmi permiteți. Credeam că o să spuneți noastră ca și președinte acest lucru, dar eu cred că invitații aceștia petiționari nu pot să-și permită să uh, insulte uh, un deputat pentru că nu sunt de acord cu ce spunem. Cum să ne spune că suntem nerușinați? N-am de ce să-mi fie rușine că noi am jucat să facem până stat în, putință, dar uh, oricum nu este acceptat acest lucru din partea um, invitaților noștri. Ceea ce spun este că atunci când am spus că petiționarul uh, și-a depășit uh, timpul de intervenție, să uh, încercăm uh, să ne păstrăm calmul și să fim decenți. Pentru, aș dori și eu să spun ceva, pentru că a avut ocazia să spună ceva, atunci vreau să fac și eu același lucru. Președinta, vă rog, să nu facem asta. Să trecem, să trecem la Nu vreau să aud acum o discuție și o luptă între uh, membrii acestei comisii. Amândurora vă spun. Domnul Marto, doamna Urtasun, vă rog să vă abțineți de la asta, pentru că, așa cum uh, pe bună dreptate a spus uh, un petiționar, oamenii din Europa și-au pierdut încrederea uh, Uh, în uh, politicienii lor uh, tocmai din pricina unui comportament de acest gen. Și acum, vă rog, luați cuvântul. Foarte pe scurt. Nu sunt om politic. Vin aici în calitate de expert să sprijin în calitate de universitar, uh, să sprijin o serie de petiții și să vă transmit mesajul unora care sunt din 2014 și n-au ajuns încă aici. Vreau să vă confirm faptul că fără să mai examinăm uh, altceva, se menține, menține gradul de încălcare pe care l-a constatat Curtea de Justiție asta încă din 2012 până în 2015 și o să mai fie așa și în continuare. Nu suntem oameni politici, nu este o temă electorală, eu sunt independentă, nu aparțin niciun partid economic, cunosc dreptul Uniunii Europene, nu trebuie să mă explic și situația mi se pare flagrantă. Am mai fost în această comisie de două ori, în anii 90 și recent și pot să spun că mă preocupă viața instituțională. Vreau să spun că Comisia ar trebui să-și exercite competențele de gardian al tratatelor. Doar asta cerem. Nu-i vorba să tot actualizeze uh, măsurile în funcție de ce se cere. ci pur și simplu să se asigure uh, că își îndeplinește rolul pentru a asigura încrederea cetățenilor. Apoi, uh, Curtea Supremă Spaniolă s-ar putea să aibă niște îndoieli. Uneori a trimis mai departe curții de justiție europene dacă um, acestea au caracter retroactiv, dacă actele acestea pot uh, avea caracter retroactiv. Și în acest sens, curtea s-a pronunțat foarte clar. Deci aș dori să se răspundă entităților bancare prin noi comportamente printr-o nouă um, cultură a serviciilor financiare. Asta uh, cerem în fața acestei comisii de petiții. Acest lucru ar trebui să se aplice tuturor um, instituțiilor europene de astfel. Mulțumesc. Domnul Marques are cuvântul. E... Bună ziua din nou. Aș dori să-mi uh, exprim respectul față de guvernul Spaniei, în cel anterior și față de toate partidele politice și vreau să mulțumesc pentru această ocazie în care de cetățean să mă exprim aici. Nu vreau să intru nicio dezbatere politică. Vreau doar să ne gândim la posibile soluții care să vină în folosul cetățenilor, măsuri care să poată să facă acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much. And you... Vă mulțumesc, dumneavoastră vreți să luați cuvântul, vă rog quería decir que... Am vorbit despre PH, și vreau să spun că nu se poate calcula în continuare acest, rata a dobânzii plecându-se de la comportamentul acestor entități care pot să moduleze, pot să manipuleze această rată după bunul plac. Nu e vorba de date um, transparente, care nu, de fapt date care nu respectă piețele, piața spaniolă. Me, modul în care se calculează acum primirea MF este greșit. Am ascultat pe doamna vicepreședinte care ne-a spus că uh, noi suntem avocați, vreau să spun doamna președinte că suntem avocați în numele unei platforme, nu avem uh, apartenență politică și uh, uh, venim aici um, fără instrumente prea mari. În fiecare Uh, zi vedem cum oamenii șterg casele fără să plătem face acest lucru. Nu avem însă instrumente să luptăm pentru ei pentru că legislația este foarte limitată. Până ce s-a făcut până acum nu, se, nu este deloc suficient. Iar senzația este aceea că nu se face o măsurătoare în funcție de, măsură, de consumatori. Se vede acest lucru în viața de zi cu zi. Thanks to all of you and... Mulțumesc tuturor și scuze tuturor petiționarilor care au venit de la mare depărtare pentru a participa la această dezbatere înflăcărată între colegii mei și insultele care au tot zburat uh, dintr-o parte în alta. Am cer uh, scuze în numele colegilor mei și a acestei comisii. Ce facem cu această aceste chestiuni cât se poate de spinoase. Un lucru este uh, uh, sigur. Am, uh, este voința acestei comisii să ținem petițele de, de, deschise, să le trimitem la juri și la Comisia IMCO pentru avize, uh, nu pentru informații, și pentru un aviz de asemenea Comisia să ni se uh, adreseze în scris cu un răspuns detailat, uh, uh, detailat în legătură cu întrebările adresate de petiționari. Și de asemenea, studiul de impact pe care l-a menționat Comisia a fost publicat sau nu încă? Nu știu. Dacă a fost publicat, atunci am dori să uh, îl vedem și noi, să cunoaștem informațiile. Dacă nu, atunci trebuie să reveniți cu un răspuns în scris, uh, deoarece această comisie trebuie să aibă cunoștință de plină a direcției în care se îndreaptă lucrurile. E ok cu dumneavoastră, dați? Iasimo? Aș dori să spun că ar trebui să fie mai multe, nu doar juri și econ, și și Comisia pentru Comerț Internațional și uh, cea pentru protecția consumatorilor, care în cadrul NZIS. <coughs> și de asemenea să stabilim și un termen, pentru că să știm ce se întâmplă, bine depinde și de termenele fiecare comisie, nu se poate eterniza, și apoi să vorbim cu um, uh, comisia, să întrebăm dacă este vreo procedură pe masa comisiei de uh, demararea procedurii de încălcare a obligațiilor de către Spania. And this was Așteptați, vă rog. Exact asta am spus. N-am spus Econ, am spus uh, IMCO și uh, jurii. Deci piața internă și consumatorii. Lasă, por favor. Ok. So... În termen. Mă gândeam și la economie. Now, Mrs. Valina. Sí, yo solamente me... Doamna Valina. Am spus și în intervenție. Trebuie să avem o dezbatere în plen pentru că am vorbit acest lucru și în, uh, în uh, legislatura trecută. Să vă uitați pe procesele verbale. Am căzut de acord uh, cu privire la acest lucru în această comisie, că trebuie să ajungă în uh, plen. A fost, uh, de asemenea, ajuns la conferința președinților. Vă rog să vă uitați pe ce am convenit pe procesele verbale. I was not here and many of the colleagues were not here. Uh, nu am fost aici, mulți dintre colegi n-au fost aici și nici dumneavoastră n-ați fost aici. Uh, trebuie să evaluăm lucrurile cu secretariatul și să supunem atenției uh, coordonatorilor într-o discuție ulterioară. Domnul Marias, vă rog. E o chestiune legată de funcționarea băncilor, a instituțiilor financiare care au evacuat mii de oameni. Potrivit tratatelor, Banca Centrală Europeană are competență în astfel de chestiuni. Prin urmare, aș sugera să trimitem o scrisoare Băncii Centrale Europene pentru că dacă se discută propuneri cum ar fi un moratoriu privind uh, executările uh, silite, avem nevoie și de acordul BCE-ului. Deci trebuie să trimitem o scrisoare și BCE-ului. Și sunt uh, de acord, trebuie să trimitem chestiunea spre a fi examinată și în Comisia Econ. Doamnă președintă, vă rog să planificați o dezbatere în plenară pe această temă Uh, sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să discutăm în uh, plenară. Aceasta este poziția uh, ECR pe care o exprim în această comisie ca și coordonator al ECR. Este o chestiune extrem de importantă. Și o altă remarcă de ordin procedural. Nu grecii trebuie să vorbească pe uh, atunci când e vorba de o dezbatere uh, pe teme grecești și spaniolii, toată lumea trebuie să vorbească atunci când simte că are ceva de uh, comunicat. Nimeni nu a contestat acest lucru. Uh, pentru, în ceea ce privește plenara, trebuie să punem această chestiune pe ordinea de zi a ședinței coordonatorilor. Putem să facem asta. Deci putem să încheiem cu ceea ce am propus. Comisia cere să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Am uh, dori să reacționăm uh, la uh, studiul de impact privind datio insolutum. Nu avem un studiu de impact ca atare. Cu câți bani în urmă Uh, există, uh, s-a făcut un astfel de studiu în FISMA care dă consultanță uh, consumatorilor. Ei au comandat un studiu, dacă nu mă înșel, în 2009 privind diferite modele de descărcare. Acest studiu există și pot să îl trimit Comisiei PETI de asemenea, doream să spun că am menționat deja faptul că uh, Comisia uh, a lansat un uh, studiu pentru a analiza chestiunea insolvenței personale, individuale, dar datio insolutum este legat de faza postcontractuală și, din punct de vedere juridic, ceea ce se întâmplă în etapa postcontractuală este de uh, competența statelor membre. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și clarificare care era necesară în acest moment. Așadar, Comisia va reveni în scris cu uh, răspunsuri la întrebările care au fost puse în discute, iar noi uh, vom uh, proceda așa cum am spus, de ținem, uh, menținem uh, Uh, petițiile uh, deschise și le trimitem uh, la IMCO și jurii. Pot să notez că aceasta este părerea acestui, acestei comisii și s-a cerut de asemenea o adresare a unei scrisori către BC. Sidimos? termenul când îl stabilim? El plazo cuando se decide? Când se hotărăște termenul? Depinde de secretariat uh, să facă totul la timp, cât de curând posibil. Vor începe să lucreze la asta de săptămâna viitoare pentru a trimite cererile adecvate uh, grupurilor interesate. Sunteți de acord să facem o scrisoare la Banca Centrală Europeană? Peter? Da, la ultimul punct sunt oarecum sceptic cu tot respectul. Deci să așteptăm uh, avizele comisiilor de specialitate. Uh, vreau să rog secretariatul să transmită comisiilor exact ce vrem de la acestea, pentru că dacă sunt patru comisii care sunt implicate și lumea nu știe exact despre ce e vorba, uh, să nu trebuiască apoi să mai trimitem alte scrisori. Deci, uh, nu știu dacă o trimitere către aceste comisii este suficientă. Apoi putem să mai decidem și alte măsuri, dar uh, eu sunt sceptic cu privire la uh, Um, în ce măsură aceste avize vor aduce lumină asupra Să înțeleg că, că putem să continuăm cu avizele uh, de la uh, comisiile pe care le-am menționat, după care să trimitem eventual o scrisoare la Banca Centrală Europeană. Sunteți de acord, domnule Marias? Suntem în foarte mare întârziere. Înțeleg că majoritatea nu acceptă Bun, o să discutăm uh, în ședința coordonatorilor. Acest lucru s-a notat în procesul verbal. Trecem la punctul 16. Suntem în mare, mare întârziere. E vorba de practicile frauduloase ale băncii la Caxa din Spania și alte bănci, uh, o lungă listă de astfel de bănci și vreau să salut petiționarii care au călătorit pentru a fi în mijlocul nostru astăzi și o să-i dau cuvântul lui uh, uh, Manuel Esteves Rodriguez. Aveți cuvântul. Maximum 4 minute.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 am dorit să facem o prezentare pe scurt a produsului și a modului de comercializare, precum și a răspunderilor. Așadar, obligațiunile preferențiale reprezintă un uh, produs pe care îl vând băncile, uh, CAHAS se cheamă, și unele întreprinderi. Există o legislație din anul 85, adică de 30 de ani, care se tot schimbă, se lăcește, MIFID, uh, care este cea mai cunoscută legislație de la sfârșitul lui 2007. Banca este reprezentată de o serie de persoane, Consiliul de Administrație, care asigură conducerea generală, care gestionează modul în care uh, se vând produsele către deținătorii de obligațiuni preferențiale. chiar um, propriilor lucrători. Banca le spune uh, ce este produsul și cum să vândă și spune că trebuie să vândă cu amănântul la retail. Există înscrisul ale entității care spune că se va menționa în mod clar uh, scadența, când se știe că um, aceste obligațiuni nu au scadență. Există de asemenea înscrisuri în care uh, Banca spune că CNVM, Comisia Națională pentru uh, Piața de Valori, știe de acest lucru și, în plus, încearcă să își consolideze entitatea prin vânzarea de astfel de produse. Mai sunt înscrisuri care, prin care banca spune că caută garantarea capitalului. De asemenea, unele spun că vor fi vândute în cantități mici către un număr mare de uh, Uh, clienți. Uh, când acest lucru este um, ilegal și în notele informative pe care ar trebui să le înțeleagă toți clienții sunt pagini foarte greu de interpretat uh, de către clienți, cum este aceasta în care apare o formulă pe care eu, de exemplu, nu înțeleg se deschide un arbitraj și uh, banca face propuneri uh, folosindu-se de normele actuale sau uh, norma în vigoare la momentul respectiv și folosește numele Guvernului Comunității Autonome Galicia. Ceea ce face să um, pare că e vorba de o implicare neloială aici. În Spania, sunt foarte mulți uh, uh, afectați, toate organismele sunt implicate, de la bănci, la partide politice, sindicate, toate acestea uh, fac parte din uh, organe de gestiune ale băncilor, uh, cu, în Consiliul de Gestionare și așa mai departe. În plus, um, autonomiile, comunitățile autonome au consimțit și ele, toate entitățile care nu au luat măsuri, Banca Spaniei, ca răspunzătoare cu băncile și cu gestiunea bancară, guvernul Spaniei, care este răspunzătorul principal al um, acestei înzălătorii, beneficiarul său și complicele aceasta. Uh, există un uh, decret lege din 2012 um, în care uh, vorbește despre um, anularea datoriei. Dar, de fapt, acestea nu, nu sunt în folosul consumatorului. Și un european care cunoaște situația prin diferite surse de informare și care permite unui membru al comunității europene să își prădeze în mod um, fără impunitate poporul. De asemenea, entitatea uh, financiară ne trimite rapoarte în care recunoaște că în mai 2011 uh, au existat 29 de milioane 700 de mii 13 um, um, euro în valori de acest gen. Dacă adăugăm la Um, acestea, toate um, operațiunile, vedem că cifrele sunt um, uh, foarte semnificative. CNVM ne-a spus că aceste obligațiuni au fost vândute peste tot în Spania, deci problematica este generalizată. CNMV a răspuns în timp de șase luni, deci nu este eficientă. Guvernul Spaniei ne dă instrucțiuni despre ce să facem ca să uh, întârziem mai mult de șase luni pentru a obține un răspuns sau o soluție la problemă. Este imposibil să se stabilească date fiabile, pentru că se schimbă fiecare zi, în fiecare an. În Spania se pronunță diferite hotărâri în um, camerele de primă instanță sau chiar um, în tribunalele provinciale și în ceea ce privește um, hotărârile judiciare și acordurile cu entitățile de credit este o întreagă de, mișcare în fiecare zi care um, se tot schimbă. Și e vorba de tot felul de um, acțiuni licite care apar, uh, în șelătorii, um, cărțile de credit negre și băncile încearcă să manipuleze opinia publică, uh, uh, frânând oamenilor elanul de a merge în fața justiției. În uh, Galicia s-au dat peste 3.000 de hotărâri din septembrie 2013 care au apărut în toate camerele uh, instanțelor din uh, național și toate sunt uh, în favoarea afectațiilor, aproape 100% la acestor hotărâri. Motivele de, de cele mai uh, multe ori sunt unitatea contractelor din, din cauza informațiilor defectuoase sau insuficiente, uh, apoi uh, neobținerea consimțământului sau înșelătorie. Nu o să am timp să vă spun totul. Vă să aveți V-am dat uh, patru minute și ați folosit șase minute și jumătate. Cerem să se, să se trimită uh, copii ale tuturor documentelor pe care le-am adus uh, uh acum 2 ani aici, să fie trimise Uniunii Europene și să se transpună. În Spania s-au transpus directivele, însă sunt articole care nu se îndeplinesc nici din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. E vorba de supravegherea băncilor. Apoi mai sunt uh, mai legislație care cere Spaniei să vină cu documentație, sunt uh, evaluatori independenți și aici e problema. Ne trebuie să o, ne trebuie o soluție trebuie ca documentele să, să iasă de la iveală, dacă se poate căuta în arhivă. Mulțumesc. Am să dau cuvântul lui domnilor Dominguez și domnului Gonzales. Unde sunteți în sală? Aici. Eh, Bună tardes. Eh. Bună ziua. N-am și eu un PowerPoint. O să fiu pe scurt. Pasa, por favor. Sí, avanza. Eh, sí, no sé si. Eh, gracias, puedes pasar los datos. Iată, date. Nu apare așa cum ar fi trebuit pe ecran. Sunt uh, două case de economii care au fuzionat, 1 uh, miliard 831 de milioane de euro 116.000 de persoane afectate sunt date din ultimul bilanț al FRO, care e de la anul trecut. Nu știam aceste date, credeam că sunt doar 80.000 de persoane afectate în Galicia și toate, um, toate aceste oameni sunt uh, oameni care nu au foarte multe competențe financiare, cunoștințe financiare. A fost Uh, până la urmă se vor recupera, când se vor termina toate procedurile judiciare, cam în miliard 622 de milioane. E vorba de ultimele date pe care le-am avut uh, în februarie 2014, deci uh, nu ne trebuie, nu avem informații fiabile cu privire la situația reală. Considerăm că mai rămân de recuperat de către 10.000 de familii din Galicia cam 210 milioane de euro. Un pic înapoi. Dacă um, urmăm uh, datele recunoscute chiar de către această entitate financiară, um, aceasta afirmă că mai rămân de recuperat 8%, adică peste 8.000 de familii și peste 100.000 de euro. E vorba de bani care s-au strâns prin fuzionarea celor două case de economii. E vorba de un transfer. Vedem aici uh, uh, liderul uh, acestei entități financiare care a promis atunci când s-a făcut fuziunea că se vor acoperi pierderile tuturor celor care dețineau aceste, acest tip de um, obligațiuni, dar nu s-a întâmplat acest lucru. S-a promis um, de mai multe ori că se va returna toată această sumă de bani tuturor persoanelor afectate. Este adevărat uh, că s-au făcut returnările celor care aparțineau de platforme, dar mai rămân cam 10.000 de, de familii care tot nu și-au recuperat banii. Dacă la acest lucru mai punem faptul că entitatea aceasta a primit 9 miliarde de euro în bailout, și că n-au uh, plătit uh, decât un miliard uh, în bani înapoiați. Și dacă ne gândim că, de fapt, vânzarea entității nu era urgentă, dacă ne uităm și la profitul pe care l-a avut în scurta sa existență, vorbim aici despre o schemă de tipul cum să te îmbogățești peste noapte în Spania. Este vorba de o bătaie de joc. E, o, acest, ă, în engleză am spune get rich quick, adică să te îmbogățești peste noapte. Iată o rețetă de succes a acestei entități ă, financiare. Banii care s-au pierdut în această operațiune uh, sunt echivalenți cu toate reducerile făcute în sistemul de sănătate din uh, Spania. Practic, Banchia uh, înmulțește cu 10 ce s-a întâmplat în uh, băncile galiciene. Încă mai există um, um mai există rapoarte care trebuie să apară din partea comisiilor de anchetă din uh, uh, Parlament, uh, din parlamentele regionale, nu avem informații de la Ministerul Economiei, de la AFROP, există cereri colective ale asociațiilor consumatorilor din Galicia printr-un act judiciar care impune băncii să le comunice uh, oamenilor care nu și-au recuperat banii că urmează să o facă, dar în, în loc de acesta ni s-au impus niște măsuri, cum ar fi legea privind taxele, ca să nu avem acces la justiție și acum mai e și noua lege Mordasa. Concluzia este că sunt trei ani de mobilizare, 90%, de, 90 dintre contracte au fost uh, anulate pe diferite căi, uh, printre care în cea judiciară 100% uh, hotărâri pronunțate favorabile pentru cetățeni, dar, bineînțeles, toate aceste măsuri au fost luate cu complicitatea administrațiilor locale, ceea ce această situație mai rămân încă bani entitățile fac uh, profituri de milioane. Doamna președinte, ajungeți la o concluzie. Deci, ce concluzie? Ce trebuie noi? Să se returneze banii tuturor familiile, apoi cei vinovați să fie trimiși în instanță, în justiție, și să se impună sancțiuni. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă întoarceți la fotografia anterioară. În Galicia, această regiune din Spania, afectații de obligațiile, de obligațiunile preferențiale, am, am fost înșelați timp de trei ani că ni se vor uh, înapoia uh, economiile tuturor celor care au fost afectați de aceste instrumente financiare. Ni s-a promis că vom primi înapoi 100% dintre campanie. Asta s-a făcut în campania electorală. E vorba de politică. Bineînțeles, promisiunea nu s-a ținut. Entitatea a fost ulterior vândută unui străin, fără a se garanta returnarea economiilor uh, tuturor celor care aveau depozite. Cine a făcut acest lucru? Unde sunt cei care au furat miliarde de euro? impunitate totală din partea guvernului, atât cel, din, cel al Spaniei cât și cel al Galiciei. Contrapartidă, în contrapartidă au fost uh, cereri um, și cereri arbitrare pentru a ne reduce la tăcere pe cel care ieșit de demonstrări și vedem aici și un caz al unei um, doamne de 80 și ceva de ani care a fost acuzată că a sărit un gard, a, a fost pusă sub acuzare Și în plus, doamna aceasta, ca să obțină demnitate, acum este târâtă în fața justiției. E vorba de măsuri administrative care au fost impuse de către guvernul spaniol și de către guvernul galician, e vorba de legea mordată. Noi am câștigat o mare parte din aceste proceduri judiciare dar e clar că ceva nu funcționează în Spania și că administrațiile sunt la, la cheremul partidelor politice. Un director a, urma să fie uh, trimis în judecată de către un judecător, judecătorul respectiv a fost înlăturat. Asta se întâmplă în Spania. În statul uh, spaniol sunt sancționați cei care fură găini, dar nu sunt sancționați cei care uh, fac înșelătorii și fură miliarde de euro și încalcă drepturile și libertățile spaniolilor și galicienilor cu precădere. Acum ați avut 44 și minute. now... Este timpul uh, ca uh, reprezentanții comisiei să răspundă. O să-l invit pe Peter Gasman să ia cuvântul. Vă rog să fiți uh, succint, cât se poate de succint. Vă, mul- <coughs> Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. E târziu în după amiază. O să încerc să fiu cât mai succint. Comisia este conștientă de uh, aceste debite subordonate uh, sau acțiuni preferențiale de dimensiunea uh, problemei și impactul pe care îl are asupra uh, celor care au economii și erodarea uh, încrederii în sistemul financiar din Spania. E o chestiune foarte spinoasă pentru persoane și pentru întreaga societate, ceea ce presupune o acțiune din partea noastră și atenție sporită. În ceea ce privește legislația europeană, cred că uh, legislația europeană uh, surprinde foarte bine uh, această problemă. Articolul 19 din MIFID spune foarte clar la alineatul 1. Statele membre vor cere că atunci când se oferă servicii de investiții, un investitor să acționeze corect și profesional Uh, în conformitate cu cele mai uh, bune interese ale clientului său. Uh, acest lucru este scris în legislația europeană, în MIFID, acest lucru se aplică tuturor statelor membre, iar Spania a pus în aplicare MIFID-ul. Desigur, există indicii că nu toate aceste vânzări au fost făcute uh, cinstit și respectând interesele cetățenilor. Sigur, noi presupunem, așa ni se spune, nu sunt uh, în măsură să spun altceva, uh, legea a fost încălcată în mare măsură. foarte clar. Dar acest lucru nu se face pentru că nu există legislație europeană, ci se face prin încălcarea legislației europene și uh, naționale. 3. Dată fiind seriozitatea acestei probleme, s-a menționat un memorandum de înțelegere care să guverneze programul de asistență financiară între 2012 și sfârșitul 2013 pentru Spania și să se consolideze uh, protecția consumatorului în această privință prin introducerea unor obligații suplimentare de partea Spaniei să limiteze uh, vânzarea de astfel de acțiuni preferențiale sau uh, debite subordonate clienților care nu sunt uh, Uh, clienți retail. Deci nu se mai poate uh, vinde uh, clienților retail, clienților cu amănuntul. Dar, desigur, asta se va întâmpla de acum încolo. Asta nu rezolvă vechile probleme. Vechile probleme, și mă vin acum la punctul 4 din 5, doamna președinte, problema a fost limitată de o serie de măsuri, de proceduri în instanță. Mulți cetățeni s-au adresat instanței pretinzând că prin vânzarea acțiunilor uh, preferențiale și a debitelor uh, subordonate nu au fost uh, informați așa cum trebuie și au fost compensați. În al doilea rând, un sistem ad hoc de arbitraj a fost instituit în cadrul căruia ă, deținătorii unor astfel de instrumente financiare au putut să uh, se plângă. Am circa 50% din uh, acționarii preferențiali uh, și-au uh, primit banii înapoi în urma acestor proceduri în uh, arbitraj. Schema de garantare a depozitelor a început să cumpere astfel de acțiuni preferențiale în valoare de vreo 2 miliarde de euro. Dar uh, nu toate băncile uh, ci uh, în băncile unde o bancă pentru astfel de uh, instrumente uh, financiare lichide nu exista. Totuși, limitarea înseamnă că problema nu a dispărut și ajung la al cincilea punct. Problema există încă? Nu Comisia Europeană este uh, cea care să Uh, reda drepturile care au fost încălcate. Uh, cetățenii spanioli sunt încurajați să se adreseze instanțelor și instanțelor de arbitraj și să-și vadă drepturile uh, satisfăcute acolo. Președinta, mulțumesc. Acum deschid dezbaterea. Domnul Marias, vă rog, aveți cuvântul. Το θέμα που μας απασχολεί είναι πάρα πολύ σοβαρό Doamnă președinte, discutăm din nou un subiect foarte grav. Un fenomen grav care afectează nu doar Spania, pentru că băncile um, utilizează astfel de practici uh, ilegale, încurajându-și clienții să cumpere tot felul de instrumente financiare complicate și asta în întreaga Europa. Deci, despre ce anume ar trebui să vorbim noi aici? Comisia ne-a informat că există orientări foarte stricte în MIFID referitoare la vânzările către consumatorul final. Deci există legislație Și în ceea ce privește Spania, există un memorandum ulterior între uh, Comisie și uh, Guvern, ceea ce înseamnă că înainte de acel moment, protecția populației spaniole nu era tocmai cea mai bună. Și vreau să vă întreb, a examinat Comisia posibilitatea ca Spania să fi încălcat legislația europeană? Pentru că nu e vorba aici de o plângere civilă a spaniolilor față de instituțiile spaniole. Întrebarea pe care Parlamentul European o adresează este următoarea. Se aplică în mod corect în practică, se transpune și se aplică în mod corect în practică legislația europeană, pentru că dacă nu, atunci Banca Centrală Europeană sau poate chiar Banca Centrală Banca Centrală Spaniolă sau poate Banca Centrală Europeană chiar să uh, acționeze. Și poate că și unele ministere din uh, guvernul Spaniei ar trebui să uh, devină active și să se ocupe de aceste probleme. Deci dacă nu se aplică în mod corect legislația europeană, atunci Comisia ar fi trebuit deja să inițieze o procedură de încălcare a tratatelor. Și dacă uh, s-ar iniția o astfel de procedură și Curtea Europeană de Justiție ar constata că în Spania nu s-a respectat dreptul consumatorilor, acest lucru i-ar ajuta pe consumatorii spanioli în rezolvarea problemelor la nivel național. De asemenea, și ombudsmanul poate fi implicat în acest uh, caz. Și încă un lucru. Am, am bucurat că o mare parte din oamenii din Spania au reușit să-și recupereze banii. Am avut și noi o problemă similară cu debitorii din Grecia care uh, se împrumutaseră în francelvețieni uh, credite ipotecare și din cauza modificărilor cursului de schimb au pierdut uh, milioane și cu siguranță, doamnă președinte, vom primi petiții pe viitor. Deci aș dori să păstrăm deschisă această uh, uh, petiție să uh, ne consultăm cu Econ, care este comisia responsabilă în astfel de uh, probleme și sigur că trebuie să um, primim un răspuns din partea comisiei, dacă nu ne-l poate furniza acum, trebuie să trimitem o scrisoare și vreau să știu dacă, după cum spuneam, Comisia Europeană a monitorizat aplicarea adecvată a legislației în domeniu în Spania. Deci răul uh, înțelege uh, problemele petiționarilor și cred că ar trebui să-i protejăm pe aceștia și pe toți oamenii care și-au pierdut casele din cauza aceste cauze. Mulțumesc, Soledad. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Maria, nu, nu s-a făcut o aplicare corectă a normelor comunitare, am să vă explic. Începând cu 2013, s-a permis să înceapă vânzarea către persoane fizice. De fapt, uh, lucrurile au început în 2007-2008, când a căzut Lehman Brothers. S-a utilizat în mod conștient ca sistem pentru a obține capital pentru entitățile financiare spaniole. O mare parte dintre clienții care au fost prinși în capcană erau uh, oameni care aveau um, economii mici, um, cu termen fix. Uh, aceștia au făcut această schimbare fără să fie conștienți, fără chiar să fie uh, semnat uh, chestionarul care întreba dacă știu ce semnau. Mulți aceștia erau pensionari, în vârstă, oameni cu cunoștințe financiare foarte puține și cu economii mici, care nu uh, obțineau uh, rate ale dobânzii foarte mari, așa cum încerca să se spună. Comisia Națională pentru Viață de Valori uh, în 2010 a făcut apel la Banca Spaniei, trăgând atenția că exista o practică proastă în vânzarea acestor produse. Așadar, deja era la curent cu toate acestea și la fel și entitățile de control financiar. Așadar, a fost vorba de o înșelăciune premeditată din partea entității financiare care căuta capital într-o situație de prăbușire a sistemului financiar uh, spaniol. Iar soluții n-au fost decât de două feluri. Ori solicitări judiciare care s-au eternizat și în plus uh, totul s-a agravat uh, și de legea taxelor spaniolă sau un arbitraj aprobat prin decret de lege fără dezbatere politică în Parlamentul Național care um, care făceau ca um, acești depozitari să primească o parte din bani înapoi, să le se mai um, ducă taxele. În plus, mulți dintre acești oameni nici nu știau care sunt căile lor de uh, soluționare. Într-adevăr, s-a încheiat, s-a încălcat legislația, uh, s-a încălcat directiva privind practicile abuzive. De asemenea, memorandumul privind uh, bailout-ul bancar, bailout-ul uh, Spaniei, pentru că, într-adevăr, a fost belat acolo. Deci frauda a fost masivă. Dacă vorbim de Bankia, știți că există anchete în acest moment. Sunt hotărâri pronunțate care sunt importante, care au dat uh, dreptate consumatorilor, cerem comisiei uh, să facă un raport care să arate că există această încălcare. Și în plus, a fost împiedicată acțiunea colectivă pentru a aduce plângeri în justiție. A fost vorba de mii de persoane care au pățit acest lucru. Se întâmplă încă în Spania. Li se încarcă spaniolilor dreptul de tutelă judiciară eficientă. Așa că trebuie să avem și noi aceeași sensibilitate ca și justiția spaniolă în acest sens. Mulțumesc. Mrs. Mulțumim foarte mult și acum doamna Sandra. Bueno, muchas gracias. Mulțumesc, doamna președinte. S-au spus multe lucruri aici. Petiționarii au explicat foarte bine care a fost situația și eu aș dori să spun că ne aflăm în fața unei înșelăciuni generalizate cu colaborarea guvernului spaniol, care au permis băncilor să uh, profite de eforturile oamenilor cu economii. E vorba de un uh, furt cu mânuși, ca să zic așa. Și în plus, guvernul a ajuns să folosească poliția pentru a criminaliza așa cum au spus uh, petiționarii din Galicia, se criminalizeze pe cei afectați și se protejeze pe delicvenții care au făcut acest furt. Grupul nostru, GUE, consideră că este răspunderea acestei comisii să mențină deschisă petiția, să ajungem până la fondul uh, anchetei și să facem astfel încât uh, din cadrul uh, instituțiilor Parlamentului să se aloce resursele și să se facă măsurile necesare pentru ca băncile să restituie toți banii, să se restabilească situația familiilor cu economii pentru a se cunoaște um, uh, răspunzătorii și pentru a fi trași la răspundere. E foarte important ca acest lucru să nu se mai întâmple. Aș dori de asemenea să întreb Comisia ce uh, măsuri va lua Comisia având în vedere colaborarea guvernului uh, care a făcut să ajungă înșelăciunea până în acest punct. Mulțumesc, Rosa. Vă mulțumim. Rosa? Multe gracias. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc petiționarilor pentru că au venit până aici și că au uh, interpelat comisia. Știu că acest subiect este foarte um, important. Vreau să spun, să spun doamnei Caverson că și când era la putere Zapatero în 2009 s-au uh, plasat pe piață foarte multe astfel de uh, obligațiuni și că ar fi trebuit ca organismele de supraveghere să fie mult mai uh, uh ferme, ar fi trebuit să se ia măsuri mult uh, înainte. Abia în 2011 a început să se ia o serie de măsuri și Așa cum a recunoscut uh, și um, Comisia, Guvernul din Galicia a fost pionier în acest sens pentru că a pus la punct o procedură de um, arbitraj care era gratuită și prin aceasta s-a reușit ca două dintre persoane afectate să își poată recupera 100% din economii. Vreau să spui doamnei um, uh, Cabezon că această reducere a datorilor n-a fost un, un capriciu al guvernului, a fost obligație din partea uh, Comisiei pentru că băncile au fost naționalizate și atunci acesta este de competența uh, Um, comisiei. Am avut această dezbatere și în aprilie 2013, s-a explicat acest lucru. Dar cum revenim la subiect, spunem același lucru. Procedura de arbitraj a putut să-i ajute pe mulți, nu pe toți, și, um, într-adevăr, cei care n-au beneficiile acestea va, va trebui să fie ajutați în vreun fel de către noi Apoi, în ceea ce privește guvernele din Galicia și din alte comunități, au fost um, uh, obligate să-și uh, consolideze uh, instanțele, pentru că era nevoie de acest lucru, s-au făcut uh, um, formări și s-au pus la dispoziție resurse în toată administrația pentru a se da informații transparente. Eu nu înțeleg ca doamna Cavazon, eu sunt avocată și nu este medic să-i spun Um, comisiei ce ține de competența lor. Cred că ei um, trebuie să ne spună dacă s-a încălcat dreptul comunitar. Nu este genul de argument pe care vreau să-l um, uh, dau aici. Însă trebuie să facem bine distinția între competențele europene și cele naționale. Deja sunt procese pe rol în țară și um, s-a încercat um, Uh, soluționarea acestora încă nu s-a terminat, dar uh, e o pendență națională până la urmă. Draw a line. Bine, acum totuși trebuie să încheiem. Nu mai putem uh, permite alții vorbitori. Peter, ești ultimul intervenient la această dezbatere pentru că deja avem o întârziere de mai mult de o jumătate de oră. Vrei totuși să iei cuvântul? Bine, atunci foarte scurt am o întrebare. Ba nu, totuși trebuie să fac și o observație, pentru că la falimentul Lehman Brothers uh, aș fi spus că oamenii uh, încheie contracte cu oamenii în care ambele părți știu ce fac. Asta a fost înainte de falimentul Lehman Brothers, după care am observat că uh, băncile uh, au exploatat uh, lipsa de cunoștințe a oamenilor de rând și au încheiat multe contracte dubioase. Uh, Uh, multe s-au um, clarificat prin uh, proceduri de contestare. E foarte bine că politica poate să învețe din greșeli și se modifică legislația. Am o întrebare către comisie și uh, mă alătur în această întrebare colegii mele, doamna Feragut. Um, considerați că se încalcă legislația europeană în domeniu sau nu? Aceasta este întrebarea care ne interesează cel mai mult pe noi în comisie și în al doilea rând, uh, Um, sigur că statele membre au uh, o marjă de manevră mare aici. Deci întrebarea mea este, sunt încălcate directivele europene? Okay, that closes my list. Bun, cu aceasta se încheie lista vorbitorilor și dau cuvântul înapoi petiționarilor. Vă rog, încercați să fiți foarte, foarte succinți. Aș vrea să vă încătrați într-un minut dacă puteți. Vă rog să încercați. Hola. Eh, la Comisión Europea... Comisia Europeană nu încalcă normele în, um, în referitoare la directivele relevantă și din tratat. E vorba de articolele care se referă la supraveghere și control. Nu e vorba doar de transpunerea unei reguli. Trebuie de asemenea să se asigure că norma chiar este respectată. Deci există o greșeală din partea comisiei, e o serie de evaluatori, persoane care analizează lucrurile și nu-și fac bine treaba. Nu doar guvernul uh, Spaniei prin Ministerul uh, Afacerilor Externe înșeală Europa spunând că suntem investitori. Și uh, mai sunt și un grup mic de oameni cu economii. Așa reiese din um, cele spuse de Ministerul de Externe către Europa domnul de Ghindos ne consideră pe toți investitori, la fel și domnul Almunia. Suntem investitori retail, numai că MIFID uh, uh, protejează consumatorii față de acest tip de produse, dar ei merg înainte cu ele. Deci Comisia Europeană trebuie să-și asume uh, răspunderea și să ducă acest proces unde e locul, la curte. Pentru că Spania nu și-a îndeplinit obligațiile. Asta cerem. E, gracias. E... Mulțumesc. Foarte pe scurt. E vorba de caracterul arbitrar. Asta a fost uh, în um, cazul uh, mai multor cazuri. Multe cereri în fața justiției, unele civile, 100% ne-au dat dreptate sau ne dau în continuare. Vrem să continue această petiție să rămână deschisă, pentru că nu trebuie să rămână cu, cu impunitate această înșelătorie și nu trebuie să rămână fără impunitate um, sancțiunile arbitrare ale autorităților față de oamenii care își cer bani înapoi, pentru că altfel nu se va recăpăta încrederea cetățenilor în autoritățile publice și în Parlamentul European. Mulțumesc. Soluțion. Soluția trebuie să fie să plecăm de aici. Cei mai uh, slabi, persoanele bătrâni, o să ajungă în instanță. Dacă e să ne luptăm, sunt uh, mii de persoane care nu o să-și recupereze economiile. Ajutoarele Partidului Popular erau uh, sub forma unor sancțiuni administrative. În aprilie, în acest moment, um, Pontevedra, în instanță, sunt mai multe uh, acțiuni în curs împotriva protestatarilor. Inclusiv bătrâna de 80 și ceva de ani a fost uh, pusă sub acuzare pentru că și-a cerut bani înapoi, lucru care într-un stat de drept nu e de acceptat. Thank you very much. I have a very Vă mulțumim foarte mult și acum e foarte dificil să uh, trag concluziile la acest subiect. Ce aș vrea să fac ar fi să retrimit chestiunea în reuniunea coordonatorilor pentru a discuta care sunt pașii următori. Avem acum toate informațiile oferite de petiționari, de comisie. Știm că și băncile centrale naționale sunt independente ceea ce înseamnă că marja de manevră este foarte limitată. Am putea să readucem dezbaterea acestui punct în unele coordonatorilor pentru a decide cum anume să uh, mergem mai departe. Niciun coleg nu a propus cum să facem. Eu fi din... Da, eu știu că nu s-a îndeplinit, uh, nu s-a respectat normativa europeană și cumva în partea comisia a recunoscut că așa stau lucrurile, dar pentru mine e clar, este vorba de o realitate a mii de oameni care sunt prinși în această situație și cred că ar fi necesar să se redacteze inform, uh, rapoartele pe care le-am cerut înainte către, de către comisiile pe care le-am menționat, ECO, NINTA, INCO such a letter. Da, am putea să trimitem o astfel de scrisoare, am putea să cerem informații suplimentare, dar nici aceasta nu este o propunere. Niciun coleg nu a propus nici măcar să păstrăm deschisă această petiție. Eu așa am presupus. Domnul Marias. Doamnă președinte, ba, eu am făcut o propunere concretă. Am propus să trimitem o scrisoare comisiei cerându-le să ne spună dacă a avut loc vreo încălcare a legislației europene. Dacă guvernul spaniol a încălcat legislația europeană, un, o chestiune care este fundamentală și trebuie clarificată. Dacă există o astfel de încălcare, atunci subiectul are o dimensiune europeană. Aceasta a fost prima mea propunere și cea de-a doua propunere pe care am făcut-o a fost aceea de a informa Comisia Econ, pentru, comis, pentru că această comisie uh, dezbate modificarea legislației europene în materie de instrumente financiare și astfel de investiții. Și, în al treilea rând, aș dori să propun să discutăm uh, această chestiune și în reuniunea coordonatorilor pentru a vedea care să fie pașii următori. Președinta. Bine, vom face următoarele. Trimitem o scrisoare cu o întrebare specifică Comisiei a fost încălcată legislația europeană în acest caz, da sau nu. Cu un rezumat foarte scurt al situației, văd că și comisia dă din cap, deci le va fi ușor să ne răspundă. Apoi readucem discuția în cercul coordonatorilor și transmitem situația ECON pentru informare. ECON ar trebui să ia în considerare faptul că am avut 40 uh, plus încă 30 petiții pe acest subiect. Trebuie să luăm în serios uh, îngrijorările cetățenilor și asta pot să vă propun în momentul de față. E abierta? Rămâne deschidă? Trasladar la Comisia de Economia petición din. Trebuie să transmitem către uh, Comisia Econ pentru un raport, nu? Și mai cerem, uh, mai trimitem mai multe informații la acest sens, cu această întrebare. Domnul petiționar. exactly what I have proposed and of course according to... Stați puțin. Ce am putea să facem este exact ce am propus. Și în funcție de răspunsul la această întrebare specifică, sigur că putem să cerem comisiei și toate informațiile pe care le poate furniza. Acest lucru e de la sine înțeles. Dar discuția cu privire la modul în care ar trebui să uh, facem lucrurile mai departe, dacă să le trimitem către reuniunea, către conferința președinților sau așa, trebuie să discutăm acest lucru în cercul coordonatorilor. Nu putem lua decizia aici. Deci așa vom face. Îmi pare rău, nu mai pot să vă dau cuvântul pentru că suntem deja în întârziere cu mai mult de 30 de minute. Nu mai, nu vă mai putem asculta, nu aveți uh, microfonul pornit. Se intervine fără microfon din sala. Gracias. Eh, yo solicito que, eh, que se solicite un informe a la Autoridad Bancaria Europea. Cer un raport la Autoridad Bancaria Europea, al BCE și al Fondului Monetar Internațional, pentru că și acestea au la cunoștință documentația trimisă să o examineze, să vadă dacă într-adevăr extrase extrasele bancare sunt uh, uh, corespund dacă într-adevăr se diminuează numărul de, de astfel de instrumente. Se va arăta astfel înșelăciunea că, au, că sunt astăzi uh, peste 400 de mii de oameni afectați. Unii dintre care și-au recuperat fondurile. E foarte important pentru noi. That goes beyond our... Da, vă mulțumim foarte mult, dar uh, aceasta depășește competențele noastre în această instituție. Am făcut propuneri, am văzut colegii aprobându-mă cu mișcări din cap, așadar așa vom facem mai departe și acum trebuie să trecem la punctul următor, dacă nu, nu încheiem niciodată ședința. Deci punctul următor este punctul 17. E vorba de erori grave uh, într-o evaluare a impactului de mediu pentru un depozit de deșeuri propus să fie um, construit uh, în uh, Grecia, la Mavrovunogramaticu, și dau două cuvinte domnului Kiriakos Chica și domnului Dimitros Damascos. Fiecare are două minute. Thank you, Madam Chair. I will speak Greek, my mother language. Um, Η επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου... Mulțumesc foarte mult! Comisia pentru Petiții pe 30 mai 2013 a avut o, a programat o vizită după ce au fost uh, făcute acuzații de către domnul Huntis, care era eurodeputat la vremea respectivă, că a spus că ministrul mediului uh, este cel care Uh, este, era vinovat de, uh, de amânarea acestei vizite. Vizita a fost făcută până la urmă în anul 2013 și avem în față un raport elaborat de către Comisie. Parlamentul European a cerut guvernului grec să uh, asculte recomandările acestui raport. Nici unul din depozitele de deșeuri uh, construită până acum nu a fost uh, uh, construit în funcție de legislația europeană, cu toate că ele s-au construit prin fonduri europene. A fost așadar, uh, au avut loc așadar încălcări clare ale legii. Legislația europeană este foarte clară, aici principiul subsidiarității se aplică, Comisia Europeană este uh, obligată să nu financeze niciodată proiecte care încalcă legislația europeană în materie de mediu. Eurodeputații au uh, spus că aceasta este o chestiune atât politică cât și financiară. Așadar, trebuie să vedem ce se întâmplă cu interesele organizate. Sunt uh, cazuri similare la Napoli, în Italia, unde mafia era implicată, mafia deșeurilor, tratării deșeurilor. Și acum uh, situația s-a extins și la nordul Italiei. Puteți să vedeți aici pe fostul uh, inspector general de mediu al Greciei, care a pregătit un raport. Uh, acesta și-a încheiat mandatul, din păcate, și așteptăm în continuare să vedem ce se va întâmpla. Așteptăm un răspuns din partea răspunsului mediului, eh, Ministerului Mediului din Grecia și vrem să știm de ce această persoană și-a pierdut eh, postul cu toate că și-a făcut munca în mod exemplar. În timp ce alți eh, funcționari care au aprobat proiecte care nu erau foarte bune pentru mediu și au păstrat uh, posturile. Cum ar fi groapa de gunoi de la Gramaticu. Deci, o, am urmat recomandarea Comisiei pentru Petiții. Nu? Vorbitorul este întrerupt. Dau cuvântul colegului dumneavoastră, pentru că va expira timpul de intervenție, spune președinta. Până atunci am să continui din de unde a încheiat colegul meu. Așadar, avem de face cu o încălcare a legislației europene. Comisia Europeană a fost implicată în această încălcare, a participat uh, la această încălcare a legislației europene, cu colaborarea fostului guvern grec, a uh, funcționarilor înalților uh, oficiali, care au uh, aprobat anumite omisiuni și anumite încălcări ale legislației europene de mediu. Sigur că este una, există și un aspect financiar, pentru că prețurile au fost mult sub, supraapreciate și Vreau să fac trimitere la decizia 22 din 2012 a Curții de Conturi, care vă va oferi toate um, informațiile de care aveți uh, nevoie. Curtea de Conturi cere Comisiei Europene să justifice cum anume a fost posibil să ajungă la decizia pe care a luat-o în um, aceste cazuri, în Grecia și în alte țări, cum a fost posibil ca uh, cei de la Comisie să nu observe um, omisiunile evidente pe care le prezentau aceste proiecte. Vorbeam, deci, de supraaprecierea uriașă a costurilor, care e un alt uh, factor, și de încălcarea legislației uh, cadru Uh, și dimensiunea proiectului este de șase ori mai mare decât... Uh, aș putea doar două secunde să mai intervin? Vedeți aici uh, noroiul. Noroiul din jurul proiectului care se revarsă către golful Evia. Imaginați-vă ce dezastru ecologic provoacă uh, noroiul acesta a fost, uh, este poză făcută la două zile după ce inspectorii de mediu au vizitat uh, acest sit. Da, într-adevăr, colegii noștri au văzut acestea cu proprii ochi și acum mă adresez comisiei și dau cuvântul domnului Cuniniotis. Madam Chair, uh, just one Mulțumesc, doamnă președintă. O clarificare. Mi s-a cerut să fac un uh, comentariu general în legătură cu recomandările noastre, dar pentru că uh, suntem constrânși de timp, nu pot să fac acest lucru. Nu vreau să mă repet uh, și să spun ce s-a spus la comisiile anterioare. Comisia a spus de mai multe ori că locația acestor depozite de deșeuri, necesitatea de uh, a face astfel uh, de depozite este de competență națională. În ceea ce privește regiunea Atica, autoritățile regionale uh, și-au exprimat intenția de a închide acest depozit cât mai curând cu putință. Noua conducere din Atica, inclusiv Hamatico, trebuie să se bazeze pe uh, reciclare și depozitarea în depozite de deșeuri să fie drastic redusă. Având în vedere că planul uh, anterior uh, identifica patru locații. Noi la autorități și-au exprimat intenția de a modifica sau de a anula acest lucru. Nu știu dacă această uh, Um, acest depozit uh, de uh, deșeuri uh, deci dacă depozitul de deșeuri gramatico s-a dat o altă hotărâre, ținând cont de expertizele tehnice, de vizitele de documentare, Uh, nu există motive ca proiectul să nu fie uh, continuat. continuat. Acest proiect a fost adus în fața uh, Consiliului de Stat Elen, care a considerat că nu există probleme. Comisia nu poate să constate acum o încălcare, chiar dacă proiectul gramatico ar continua, pentru că trebuie să respecte niște criterii de calitate. Așa cum s-a spus uh, în mod repetat, dacă proiecticul, uh, uh, proiectul gramatic începe, intră în funcțiune, sunt chestiuni care arată o proastă planificare. Desigur, atunci Comisia va interveni așa cum s-a întâmplat în alte cazuri pe care le vom discuta, ca cel de la Carbonara. Mulțumesc. Din partea autorităților elene, și din regiunea Atica îl avem pe domnul Sarianopoulos. Nu? Doamnă președintă, iau cuvântul, s-ar putea să... Uh, îmi pare rău, spune președinta, nu uh, v-am pronunțat uh, sau am spus alt nume reprezint uh, autoritățile uh, regionale. Domnul Constantinos Papa din Genopulos. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, am venit aici în fața dumneavoastră, la Comisia PETI, și asta ne dă posibilitatea să prezentăm eforturile semnificative uh, pe care le-am făcut în ultimele șase luni pentru a rezolva o problemă care a fost o problemă serioasă pentru întreaga regiune Atica de mai bine de 20 de ani din cauza unor soluții fragmentate care au fost uh, adoptate în uh, trecut, am ajuns la un punct critic. Să explic, autoritățile regionale, noile autorități, nu prea au avut timp să corecteze multele greșeli care au fost făcute în trecut și să pună în aplicare soluțiile cele mai bune pentru ca situația din Grecia să uh, se conformeze practicilor și legislației europene privind uh, mediu și uh, deșeurile în economia circulară. Noile autorități au promis să schimbe radical mentalitatea um, gestionării deșeurilor în Grecia, astfel încât aceasta să fie sustenabilă. După cum știți, suntem într-o criză financiară uh, serioasă care a creat și o criză umanitară în Grecia și în acest context regiunea Atica va trebui să urmărească următoarele obiective, să îmbunătățească gestionarea deșeurilor, să îmbunătățească inovarea în domeniul reciclării, să minimalizeze folosirea depozitelor de deșeuri igienice, să conștientizăm societatea în legătură cu necesitatea gestionării deșeurilor, să reducem uh, mixul uh, de deșeuri, trebuie să colaborăm uh, cu comunitatea oamenilor de știință și să îmbunătățim monitorizarea și controlul. Primul, uh, prima măsură pe care am luat-o a fost uh, să trimitem o scrisoare municipalităților din Atica, cerându-le să întreprindă acțiuni imediate pentru a atinge aceste obiective. A doua măsură a fost să suspendăm fondurile pentru patru facilități de gestionare a deșeurilor uh, mixte uh, prin parteneriate public-privat. Am organizat apoi o conferință internațională privind gestionarea deșeurilor în februarie. Apoi am uh, trecut la publicarea unui model uh, pe care municipalitățile să-l folosească în uh, elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor. Municipalitatea uh, din Atica colaborează cu Uniunea Europeană și suntem în contact cu alte asociații. De asemenea, colaborăm cu comunitatea oamenilor de știință pentru a crea un nou sistem de gestionare a deșeurilor care să fie sănătos uh, din punct de vedere financiar și din punct de vedere al respectului pentru mediu. Acesta este un punct important. Această nouă filozofie se va reflecta într-un nou plan uh, regional de uh, gestionare a deșeurilor. În ceea ce privește depozitul de deșeuri gramaticul, știți că societatea din zonă a fost împotriva acestui proiect. Uh, regiunea uh, din Atica cunoștea aceste plângeri făcute de cetățeni și uh, rezultatul investigațiilor făcute de inspectorii de mediu și totuși nu au luat nicio măsură. Noile autorități regionale au reconsiderat toate aceste concluzii și încercăm să vedem dacă există deficiențe de ordin tehnic și din punct de vedere al studiului de impact. Concluziile noastre preliminare arată că în ciuda faptului că avem două hotărâri ale Consiliului de Stat, structura supremă din Uh, Grecia, aceste două hotărâri permit uh, proiectului să continue. Și în ciuda faptului că există și uh, în ciuda faptului că există o hotărâre pentru continuarea acestui proiect, autoritățile din Atica reconsideră acest proiect, caietele de sarcini, studiu de impact și obiectivul nostru este să integrăm acest proiect în uh, proiectele uh, de gestionare a deșeurilor. Cerem oamenilor de știință independenți să elaboreze un studiu care să uh, indice dacă există o poluare a apelor de suprafață și uh, uh, a pânzei uh, freatice și dacă așa stau lucrurile, vom lua măsurile necesare pentru a rezolva acest lucru în conformitate cu legislația de mediu a Uniunii Europene. E o mare diferență între ceea ce fac autoritățile, noile autorități de mediu și cele anterioare. Noi intenționăm să ne ținem promisiunile și nu o să mergem mai departe cu depozitul de deșeuri din Gramaticu. Acest proiect va fi oprit, ceea ce înseamnă că autoritățile locale, societatea civilă, municipalitățile vor conlucra pentru a găsi un nou model de gestionare a deșeurilor care să uh, Uh, fie sănătos din punct de vedere financiar și uh, al condițiilor de mediu. Dați-mi voie să, mă, să vă asigur că nu vom permite nici o activitate care va per, uh, periclita sănătatea oamenilor și a mediului. Încercăm să punem în practică o nouă mentalitate în ceea ce privește o gestionare optimă, prietenoasă cu mediul și Uh, vom trage învățămintele uh, care uh, au decurs în urma proiectului Gramaticu. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. O să mergem la Fili, la petiția 18, depozitul de deșeuri Fili și avem același petiționar. Vă rog, două minute fiecare. Sper că nu ați pornit uh, cronometru. Domnul Chiriaco se întreabă uh, dacă să ia cuvântul sau nu. Pentru a clarifica punctele 17 și 18, Mavrodes și Fili sunt uh, uh, discutate împreună, apoi vom trage concluziile și trecem la următorul punct. Asta uh, este ordinea în care vom proceda. Deci trecem acum Uh, la petiția 17, 10 și 28, 87 privind depozitul de deșeuri Fili. Domnul Ghicas și domnul Damascos aveți cuvântul două minute fiecare. Dar uh, sunt și persoane din regiunea Filii care vor să ia cuvântul. Au venit tocmai uh, din uh, regiunea uh, Fili. Îmi pare rău, spune președinta, dar uh, conform celor structurii prevăzute, numai două persoane pot să ia cuvântul. Dacă vă cedați locul persoanelor care au venit din regiunea Filii, e bine. Deci, prima petiție este cea pe care am menționat-o 17-10, a doua 28-87 și acolo avem pe doamna Hristanti Antonaro Apollo. Puteți să începeți dacă doriți. Onorați uh, membrii ai Parlamentului European, este o onoare pentru mine să exprim punctul de vedere al cetățenilor din Fili în Comisia PETI. Vreau să vă atrag atenția asupra unor chestiuni uh, importante care trebuie avute în uh, vedere în legătură cu situația creată în uh, regiunea noastră după 50 de ani de funcționare a acestui depozit. Trebuie să închidem imediat uh, depozitul uh, de la filii și asta presupune toate facilitățile care au fost construite din 1960. După închiderea acestui, acestei gropi de gunoi, va trebui să avem un sistem alternativ de gestionare a deșeurilor pe baza reciclării, controlat de uh, societatea civilă. Ați văzut și probabil că ați și mirosit uh, atunci când ați uh, vizitat uh, zona, uh, ce Uh, efecte are uh, acest uh, depozit de deșeuri. Trei generații de cetățeni vor suferi dacă nu luăm măsuri urgente. Puteți vedea acest lucru. Am dorit să cerem Parlamentului European, Comisiei Europene, instituțiilor europene în general, să se asigure că o evaluare științifică independentă se va face în legătură cu problemele uh, psihologice și de sănătate generate de acest depozit. Au trecut peste 18 luni de când a fost uh, vizita de documentare uh, în regiunea Sirii și ne întrebăm de ce nu s-au întreprins acțiuni pentru a pune capăt acestor crime împotriva Uh, celor care locuiesc uh, în filii și să punem capăt uh, acestei degradări a mediului care va deveni irreversibilă. Nu numai că nu s-au întreprins acțiuni, ci vedem că situația chiar s-a înrăutățit. Comisia PETI a făcut o recomandare să se organizeze un studiu epidemiologic și toxicologic. Acest lucru nu s-a realizat, din potrivă, Cetățenii au cerut acest lucru uh, Ministerului Sănătății și s-au lovit de disprețul uh, autorităților elene. Au trimis uh, uh o scrisoare 240388 uh, Ministerului Sănătății, unde se spune că evaluarea trebuie să se bazeze pe date științifice și un astfel de studiu nu poate să fie realizat uh, la cererea nespecialiștilor, a locuitorilor care nu au nicio calificare să ceară acest lucru. În ciuda faptului că această comisie a cerut să se analizeze uh, problemele pe care le generează pentru uh, stratul de apă freatică și uh, costul unui astfel de studiu. Acest lucru arată că autoritățile elene uh, refuză să întreprindă ceva uh, chiar în urma unei recomandări făcute de Parlamentul European. De asemenea, s-a permis uh, deversarea deșeurilor sanitare din spitale care ar putea să fie uh, toxice acest lucru este o încălcare a legislației de mediu, care prevede că nu este posibil ca o astfel de categorie de deșeuri să fie deversat uh, în uh, uh, mixul de deșeuri solide urbane. Groapa de gunoi de la Filii primește deșeuri din toată regiunea, dar și din alte regiuni din Pelopones și din alte regiuni ale Greciei. Ceea ce înseamnă că vom asista la o înrăutățire în continuare a situației mediului. Au fost autorizate două uh, facilități de incinerare care vor prelucra deșeurile uh, generate de întreaga regiune Atica. se prevede și se fac planuri pentru extinderea uh, gropii existente. Un uh, mix de deșeuri de la Tripoli va fi deversat uh, la Fili pe tot parcursul anului 2014. Trebuia să fie organizată o consultare publică, dar acest lucru nu s-a întâmplat și zona nu a putut să contribuie la dezbatere prin reprezentanții săi. În schimb, guvernul a hotărât să organizeze conferințe internaționale sau, și mai rău, a cerut municipalităților să rezolve uh, problema. Mă adresez uh, Comisiei PETI și vă întreb, credeți că ar trebui să se aplice directiva Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor și mai exact, mai concret, articolul 4 din directiva 2008-98 este posibil să facem acest lucru fără a închide uh, imediat groapa de gunoi de la filii și să se întreprindă acțiuni rapide pentru a remedia răul făcut pentru că uh, acest lucru a fost uh, exprimat deja în recomandarea Comisiei uh, PETI. Acestea sunt acțiunile concrete care ar trebui să fie întreprinse. Nu e suficient să cerem studii. Uh, chestiunea filii este foarte importantă. O suferința umană este semnificativă. E prima oară când venim aici și ne luptăm pentru dreptul la viață la urma urmelor. Chiar nici nu vă puteți imagina ce se întâmplă acolo. Este foarte greu pentru mine să descriu uh, în 5 minute uh, ceea ce s-a întâmplat cu mediul în 55 de ani, așa că lăsați-mă să termin. Am o altă întrebare uh, Comisiei Europene. Cum e posibil să existe o cofinanțare Okay de 75% uh, și să nu se fi făcut nici măcar o inspecție în uh, zona Filii. Cum ați putut uh, cofinanța o zonă care a creat atâta distrugere și suferință dar în același timp acest lucru a fost extrem de uh, profitabil uh, pentru uh, cei care au uh, beneficiat de uh, contracte de gestionare a deșeurilor. Asta e o folosire corectă a fondurilor uh, uh, uh, europene. Uh, groapa de gunoi de la uh, Fili primește în continuare fonduri în loc ca aceste uh, fonduri să fie folosite pentru uh, a promova interesele cetățenilor, noi de fapt perpetuăm situația existentă și îi ajutăm pe politicienii locali să cumpere voturile cetățenilor. Dați-mi voi să vă informez că ne vom coordona uh, acțiunile cu alte municipalități, inclusiv uh, Gramaticu și uh, uh, alte uh, zone pentru a reface mediul și uh, a apăra populația. Uh, chiar trebuie să ne oprim. Sunt colegi care așteaptă să ia cuvântul și să participe la această discuție. Știu, știm problema. Nu trebuie să mai descrieți în cuvinte uh, Uh, ceea ce am văzut, imaginile îngrozitoare pe care le-am văzut cu ochii noștri. Aveți jumătate de minut. Discutăm un subiect care uh, nu este neapărat de competența Comisiei PETI. Nu s-a făcut o evaluare uh, de mediu în filii. În gramatică avem o altă situație. Trebuie să suspendăm proiectul pentru că uh, guvernul face niște studii care nu au fost finalizate. Și avem reprezentantul regiunii Atica și care a venit cu argumente foarte vagi S-a spus că există intenția de a schimba filozofia, de, de a uh, schimba modul în care se gestionează deșeurile, dar nu s-a făcut niciun studiu până în prezent. Ați fost acolo, ați văzut care este situația la fața locului. Este un râu mic. Uh, sigur, nămolul uh, nu face decât să se reverse, să se reverse, mă scuzați, în mare. Uh, petiția ar trebui să rămână deschisă, pentru că în afară de aspectele de mediu, există și uh, un abuz de putere, s-ar putea să fie acolo și un scandal uh, economic uh, cu folosirea ilegală a fondurilor europene. Și uh, este un uh, caz simbolic, etalon, nu numai pentru Grecia, ci și pentru Europa. Uh, pentru că aici puteți să vedeți uh, ilustrate toate problemele administrației elene. Un foarte scurt comentariu. Mulțumesc pentru a da posibilitatea altor petiționari să se exprime în ceea ce privește uh, groapa de gunoi firii. Uh, se pare că autoritățile o vor închide cât mai curând. Se pare că uh, anul acesta nu există încă o dată uh, concretă ceea ce se va întâmpla apoi. Ă, groapa de gunoi nu poate să rămână așa, trebuie să aibă loc un proces de reabilitare. În acest context vor trebui făcute controle, să se dea certificate Comisiei Europene și depozitul trebuie să fie ă, reabilitat complet. Și pentru a răspunde la una din întrebările pe care le-am auzit, suntem de acord că situația în ceea ce privește deșeurile toxice periculoase în uh, Grecia este inacceptabilă. De aceea, în ianuarie, uh, Comisia a înaintat uh, speța la Curtea Europeană de Justiție, cerându-i să uh, instituie uh, amenzi. Noi oferim și uh, asistență tehnică, expertiză uh, și resurse. Uh, am, uh, o să adresez din nou o invitație. Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, științifică, suntem la dispoziția dumneavoastră cu propuneri concrete dacă va fi cazul. Mulțumesc! Now, briefly. Bun, deci am putea acum să dăm cuvântul pe foarte scurt reprezentantului autorităților elene din regiunea Atica, doamna Afrodite Biza. Foarte repede. Εκπροσωπώ τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής. Da, eu reprezint uh, Asociația Prefecturii din Atica, adică autoritatea administrativă din uh, zonă. Uh, noi am întreprins acțiuni în acest domeniu din 2014 când mi-am preluat eu postul și împărtășim opinia comisiei dumneavoastră. Groapa de gunoi de la Fili este în uz, este utilizată fără a se respecta legislația europeană și a creat o serie de probleme dar suntem pregătiți să soluționăm toate aceste probleme și să punem capăt odată acestui haos pe care l-ați uh, descris uh, dumneavoastră, a spus că e un haos de uh, crime, de mediu și suferință umană. După cum știți, Fili deja de multe decenii este singurul loc unde au putut fi depozitate uh, Uh, deșeurile urbane solide în Atica. Și acum întreprindem acțiuni pentru a reduce uh, volumul acestor deșeuri. Promovăm selectarea separată la, la sursă, de asemenea revizuim planurile regionale de gestiunea deșeurilor și pregătim un nou plan regional de gestiunea deșeurilor. După cum s-a spus, acest nou plan are o nouă gândire, o nouă serie de obiective și planificăm să localizăm, să amplasăm uh, uh, diferite tipuri de um, gropi de depozitarea deșeurilor și de instalații de gestiunea deșeurilor, în, uh, implicând de asemenea și cetățenii din zonă într-o decizie recentă, am adoptat un nou sistem pentru planurile municipale și regionale de gestiune a deșeurilor, care pune accentul asupra separării acestora la sursă și oferă asistență financiară mai mult de 40.000 de euro în fiecare municipalitate, mai mult de 11.000 de euro pe municipalitate, în funcție de tipul de proiect. De asemenea, am decis să inițiem o cooperare cu Universitatea de la Atena, cu Facultatea de Medicină și cu Centrul Elen pentru prevenirea bolilor, um, o cooperare pentru studii epidemiologice. Am adoptat un fond de 30.000 de euro pentru studii epidemiologice și pentru evaluarea impactului asupra sănătății angajaților. Președinte intervine în greacă, ați putea, vă rog, să încheiați? Am nevoie de două minute, spune vorbitoarea. Permiteți-mi să închei. Uh, am instalat un nou detector de substanțe radioactive la intrarea gropii de gunoi. De asemenea, Uh, vom uh, crea o facilitate, o instalație de reciclare și compostare și promovăm deci uh, gestiunea durabilă financiară în colaborare cu autoritățile europene. Înțeleg, spune președinta, dar din păcate timpul expiră, interpreții vor pleca, ei au fost îngăduitori și ne-au, ne oferă 10 minute în plus, spune președinta dacă am dreptate. Deci trebuie să încheiem aceste două puncte, punctul 17 și punctul 18. Deci misiunea de constatare a faptelor a avut loc în 2013, uh, în septembrie. Recomandările noastre nu au fost luate în considerare, una dintre ele fiind referindu-se la ancheta toxicologică și epidemiologică. Aceasta nu a fost luată în considerare pe deplin. De aceea, comisia care a spus că acest lucru este inacceptabil, trebuie să ne furnizeze noi informații în scris, mai ales în ceea ce privește um, gestiunea globală a deșeurilor și um, am preferat dacă ar putea să facă legătura Comisia în furnizarea de informații cu raportul pe care l-am elaborat în urma acestei misiuni în comisia noastră. În orice caz, trebuie să păsăm petițiile deschise, acest lucru este clar. Și acum vreau să dau cuvântul colegilor pentru scurte comentarii. Domnul Mare Sonu Sacorafa și domnul Kefaloianis. One minute. E, to- Un minut. Bine, problema gestiunii deșeurilor în Grecia este una uriașă, știm cu toții. Uh, există o responsabilitate politică legată de modul în care această problemă a fost gestionată în trecut. Sigur că există și interese private în spatele situației și au existat și în trecut și acum. Fiecare încearcă să promoveze soluții care să îl favorizeze. În orice caz, noi trebuie să asigurăm sănătatea publică, gestiunea durabilă și ecologică a deșeurilor și aplicarea legislației europene. E de nevoie de un nou plan regional, într-adevăr, dar acesta trebuie să se bazeze pe uh, implicarea celor care trăiesc în aceste domenii, a cetățenilor. Aceștia trebuie să fie implicați. Și în cele din urmă, doamnă președinte, recomandarea comisiei noastre nu a fost uh, luată în serios și deci propunerea mea este, din partea ECR-ului, ca în 2016 să organizăm o misiune de documentare la fața locului pentru a monitoriza situația și a verifica dacă după mai mult de un an recomandarea noastră va fi fost pusă în aplicare sau nu, ceea ce include și noile promisiuni făcute de autoritățile regionale. Trebuie să păsăm deschisă petiția și să monitorizăm uh, lucrurile pe viitor. Eu propun o nouă verificare printr-o misiune de documentare în 2016. Președinta, da, ă, dumneavoastră nu ați vorbit încă astăzi, deci nu pot să vă limitez, dar să înțelegeți, vă rog, că interpreții ne vor părăsi, spune președinta. Da, dar alți colegi au avut mult mai mult timp la dispoziție, totuși o să fac tot ce pot. Membrii Comisiei PETI um, au uh, fost în această misiune și am văzut cât de importantă a fost aceasta și astăzi ne dăm seama de gravitatea situației. Au avut loc schimbări de atunci. Noul plan de gestionare a deșeurilor pe care Grecia ar fi trebuit să-l redacteze pe baza directivei din 2008 nu a fost încă finalizat. Regiunea Atica a decis deja să anuleze Uh, procedurile de achiziție, uh, de ofertele publice care ar fi dus la crearea de noi uh, gropi de gunoi în zona Atica și Comisia le cere acum autorităților elene să ramburseze fondurile care au fost acordate pentru că s-au găsit încălcări ale legislației de mediu. Și de asemenea, Curtea de Justiție a luat câteva decizii relevante. Curtea a descoperit că aprobarea acestui proiect nu a luat în considerare legislația europeană, în mod specific directiva din anul 2008. Acceptă faptul că recunoaște faptul că există uh, râuri acolo care trebuie uh, verificate, trebuie uh, colectate probe pentru a verifica impactul. Acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, e nevoie desfășurarea unei anchete epidemiologice și toxicologice la filii. Nici aceasta nu a avut loc. Și pentru toate aceste motive, Comisia a inițiat o procedură de încălcare a legislației europene. În ceea ce privește municipalitatea Ermioni, un subiect pe care nu l-am uh, uh, nu l-am uh, discutat încă, dar vreau să-l includ aici. aici a uh, existat o cerere de a verifica impactul asupra apelor în pânza freatică și acest lucru, nici acest lucru nu s-a luat în considerare. Și, sigur, acum trebuie să primim informații cu privire la ce se va întâmpla în practică cu acest uh, nou plan de gestiune a deșeurilor. În orice caz, eu cred că nu trebuie să ne limităm la recomandări. Trebuie să verificăm lucrurile Uh, să monitorizăm situația, să vedem dacă acestea sunt aplicate în practică, mai ales dacă e vorba de recomandări care țin de sănătatea și bunăstarea cetățenilor. Noi suntem um, ultima uh, șansă a cetățenilor europeni care au trecut prin diverse etape cu plângerile lor și trebuie să luăm uh, măsuri concrete. Uh, atunci, mai ales atunci când recomandările noastre nu sunt uh, urmate. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnul Chefaloianis. Mulțumesc, doamnă președintă. E adevărat că gestiunea deșeurilor este o mare problemă în Grecia, nu doar în Gramaticu, ci și în alte locuri, în Megalopoli, în Corfu și în alte locuri. Dar motivul pentru care ne aflăm aici este acela că Grecia nu a reușit să rezolve problema singură. Asta pentru că nu a existat voința politică necesară, pe de-o parte, și pe de altă parte pentru că anumiți cetățeni s-au uh, opus creării de grob de gunoi în regiunile lor. Toată lumea dorește ca acestea să fie, acestea să fie construite în regiunile învecinate, eventual. Um, lumea a inițiat uh, proceduri în instanță, s-a adresat curții supreme, uh, judecarea acestora durează până, până la 10 ani, ceea ce face lucrurile foarte dificile și în cele din urmă deciziile Curții Europene de Justiție amendează Grecia și se pare că vor mai exista astfel de decizii. Eu cred că grecii trebuie să rezolve această problemă, nimeni nu ne poate ajuta. Trebuie să colaborăm și să rezolvăm problema noi înșine. Sunt de acord cu colegii mei că aceste petiții trebuie să rămână deschise, dar dialogul pe marginea gestiunii deșeurilor în Grecia ar trebui să aibă loc în Grecia, noi între noi. Nu se poate de fiecare dată când se schimbă un ministru uh, să uh, se arunce această problemă dificilă de la unul la altul. Trebuie să colaborăm așa cum se întâmplă și în alte țări care au reușit să rezolve această problemă. Nu trebuie să reinventăm noi acum roata. Mulțumesc. Președinta, într-adevăr, acest lucru este adevărat. Trebuie să găsim o soluție durabilă pentru această problemă și în numele comisiei noastre. Așadar, vă propun următoarele. Recomandările din 2013 ale misiunii de documentare, mai ales în ceea ce privește studiile epidemiologice și toxicologice, nu au fost realizate. Comisia trebuie să revină cu informații suplimentare în scris, mai ales în ceea ce privește gestiunea deșeurilor și gropile de gunoi uh, cuprinse în acest sistem de gestiune. Și e interesant că și cu Europeană de Justiție Uh, nu a luat în considerare lucrurile pentru viitor. Trebuie să revenim la autorități în ambele situații, și în cazul gramaticul și în cazul filii. Deci păstrăm petițiile deschise și astfel aceștia sunt pașii pe care vom urma pe viitor. Sunteți de acord? Bun. Și în primul rând, președinta își cere scuze interpreților. Vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat 10 minute în plus. Items and the next petitioners. Would it be possible for you to do this in English? Would it be possible to do it in English? You can try. Όχι, όχι. Because, όχι, δεν μπορείτε. Μπορείτε ή όχι. όχι.